Dragi colegi, raportoarea este prezentă, eu la fel, așadar vă propun să ne începem lucrările. Vă rog frumos să luați loc. Et ainsi, nous pouvons aborder le point 8 de l'ordre. Și putem trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, un punct uh, la care vicepreședinta Nadia Hirsch ne va prezenta proiectul său de aviz privind cele 20 preocupări principale ale cetățenilor și ale întreprinderilor europene legate de funcționarea pieței unice. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi, Comisia MPL, am avut anumite puncte Legat de aceste 20 de puncte din raportul IMCO, sistemele de asigurare socială, pensiile, toate aceste teme intră sub competența noastră. Puteți să vă închipuiți că a fost destul de dificil să punem la oaltă toate aceste subiecte. Tocmai de aceea mă bucur că se face un nou pas prin amendamentele de compromis, astfel încât textul să fie unul mai puternic. Aceste subiecte sunt foarte importante. În primele trei puncte puteți să vedeți, um, să regăsiți subiectul uh, securității sociale. În primul punct se vorbește despre protecția securității sociale și aceasta și se accentuează faptul că trebuie să-i se acorde mai multă atenție. Colegii cu siguranță au primit multe întrebări din partea cetățenilor europeni și ne-am dat seama că de multe ori această protecție a securității sociale nu funcționează atunci când cineva își schimbă reședința, merge într-un alt stat membru să lucreze și observăm că sistemul de protecție, de protecție socială nu mai funcționează. Procesul este unul foarte greoi, durează foarte mult. Procesele administrative din statele membre sunt foarte diferite. Birourile la care trebuie să se meargă sunt foarte multe. Așa că nu trebuie să ne uimească faptul că foarte mulți cetățeni nu știu cum să pună în aplicare și cum să se bucure de libertatea de mișcare. Așa că pentru noi aceasta a fost o ocazie. Ne dorim să redeschidem această discuție. Discuția durează deja de câțiva ani. Dacă cineva știe că în următorii 10 ani, să spunem, știm că se va muta în diferite state europene, va lucra când într-un stat cât în celel, când în celălalt. Un astfel de om trebuie să știe că sistem, trebuie să existe un sistem de protecție a securității sociale. Oricum ar arăta acest sistem, acest Există mai multe posibilități în acest sens, însă este clar că e în primul rând o discuție politică. Din punct de vedere academic s-a discutat de mai multe ori din diferite puncte de vedere. Însă acum când ne dorim să consolidăm libertatea de mișcare și observăm că există și această necesitate, tocmai din cauza șomajului, ne dăm seama că e important ca aici să avem o ocazie prin care să asigurăm aceste sisteme de protecție ale securității sociale, iar cetățenii să poată să apeleze la ele. Trebuie să fie foarte clar că acest sistem e valabil și pentru aceia care lucrează într-un alt stat membru. Aceștia trebuie să aibă posibilitatea să se bucure de protecție. La punctul 3 avem o propunere în ceea ce privește un ghișeu unic. Când cineva vrea să-și găsească un loc de muncă într-un alt stat european, are nevoie de un loc de muncă acolo. Acest lucru trebuie organizat încă de la început, însă apoi intervin și alte elemente. Cum, cum rămâne cu asigurările sociale, unde se înregistrează mașina, există o serie întreagă de factori legați de această mutare. Trebuie să fie foarte clar că cetățeanul e clientul, iar acest client trebuie să aibă posibilitatea de a se adresa unui ghișeu unic unde să îi se explice toate formalitățile. La punctele 4 și 5 găsim domeniul sănătate. Cardul european de sănătate este un subiect important și aici observăm că există o mare necesitate de informare. Statele membre trebuie să pună la dispoziție mai multe informații. Apoi, rambursarea tratamentelor. Acestea trebuie să fie rapidă, eficientă și procedura trebuie să fie simplificată. La punctele 6 și 7 găsim calificările profesionale și recunoașterea acestora. De curând am avut un aviz în legătură cu Cartea Albă privind calificările profesionale, iar aici se reia, din, se reia ideea de acolo. Ne dorim ca procedura să fie una mai mai rapidă și simplificată în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale. Un punct important e, bineînțeles, să nu se tolereze niciun fel de cazuri de discriminare. Acest lucru trebuie să fie valabil în toate statele membre. Și directiva privind muncitorii detașați e menționată aici, e un punct uh, central despre care se va discuta în următoarele săptămâni. La fel se întâmplă și cu subiectul pensiilor și acesta va fi discutat. Când cineva se mută într-un alt stat membru, trebuie să se asigure că la sfârșit, când ajunge în perioada de pensionare, nu va avea de suferit de pe urma faptului că există diferențe în ceea ce privește sistem, că, sistemele de pensii și că a lucrat în două state membre diferite. Deci, în acest caz, trebuie să găsim niște soluții. Acestea sunt punctele pe care le conține documentul. Așa cum am spus, sunt foarte multe subiecte care au fost puse în discuție. Aștept cu nerăbdare discuția și amendamentele de compromis. Avem aceast, acest subiect al libertății de circulație, însă în realitate lucrurile nu stau cum ne-am dorit. Mulțumesc! Um, merci. Alors... Mulțumesc! Raportoarea nu ne-a amintit constrângerile acestui exercițiu, dar le cunoaștem, suntem în procedura comisiilor asociate neoficială și aveați o obligație de număr de semne, de număr de caractere. De aceea ați făcut această propunere. Se constată că sunt acoperite cele cinci propuneri în legătură cu care comisia noastră va putea să elaboreze sugestii. Pentru doamna Bastos, care va fi raportor la Comisia INCO. Dacă doamna Bastos este de acord, am să dau cuvântul raportorilor din umbră de la comisia aceasta și apoi îi voi da, îi voi da ei cuvântul în calitate de raportor principal la comisia principală pe acest subiect. Așadar, doamna Lope Fontanier și apoi doamna Sterling. Doamna Steinruck după aceea. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, cred că raportoarea noastră a făcut un efort uriaș ca să uh, reflecte esența ideilor pe care noi le considerăm importante la Comisia de Ocupare. Dacă ne dorim o piață internă reală, o piață internă funcțională, trebuie ca cetățenii să poată lucra în toate statele membre și, fără îndoială, trebuie să ameliorăm foarte mult situația. Din păcate, în Spania, foarte mulți tineri vor să plece să lucreze în alte țări. Am primit uh, plângeri din partea unor cetățeni care spun că situația lor e mult mai dificilă în unele state decât în altele. Așadar, vrem să le arătăm că se pot baza pe ajutorul nostru. Ca să menționez câteva puncte specifice. Punctul 1. Sigur că trebuie să se discute despre securitatea socială, este extrem de important, la fel de importantă ca pensiile. Așadar, aici e loc de mai bine. Acest lucru s-ar putea să se aplice doar la versiunea în limba spaniolă, nu știu, dar cred că ar trebui să exprimăm ceva mai clar ideea pe care dorim să o exprimăm acolo. Apoi la alineatul 7, acolo se vorbește despre calificări comparabile. După cum v-am spus, lucrătorii și studenții din Spania pot merge în alte state, cum este Germania. Foarte adesea se și duc în Germania și uh, Uh, sunt, uh, nu sunt prea multe obstacole, însă dacă doresc să meargă în alte țări, nu e ușor pentru că li se pun bețe în roate. Și motivul pentru care se întâmplă acest lucru este acela că există probleme legate de recunoașterea calificărilor. Apoi, problema discriminării. Cred că acesta este un punct esențial. Poate că ar trebui să uh, explicăm foarte clar la ce ne referim. Trebuie să vorbim despre politici de muncă și să arătăm limpede ce este inacceptabil și ce anume se consideră discriminare. Cred că avizul este unul bun și până la urmă e aproape imposibil să includem tot ce dorim noi să spunem pe o singură pagină. De aceea sunt convinsă că amendamentele vor ameliora un text care este deja foarte bun. Mulțumesc, doamna Steinruck și apoi doamna Bastos. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc doamnei raportor pentru acest aviz. S-a pornit de la un document de lucru al Comisiei, care e baza acestui document. Cred că documentul Comisiei este unul nemulțumitor. Se vorbește despre 20 de nemulțumiri ale cetățenilor și întreprinderilor în ceea ce privește nemulțumirile pe care le au cu privire la piața unică, însă nu se fac niciun fel de propuneri pentru soluționare. Și de aceea cred că e de datoria noastră să muncim împreună pentru a veni cu un răspuns. Am vorbit cu doamna Hirsch, cu doamna Fontanie și am ajuns la concluzia că da, așa trebuie să acționăm. Trebuie să fie neapărat consolidate drepturile legate, drepturile lucrătorilor și drepturile legate de securitatea socială. Există o posibilitate de consolidare a acestor teme. Dacă vorbim despre cele 20 de nemulțumiri, atunci noi, cei din Comisia pentru Ocupare, trebuie să spunem foarte clar că noi ne implicăm pentru a asigura drepturile muncitorilor. Eu cred că nu s-a discutat despre toate temele relevante aici. Mă gândesc aici la anumite obstacole administrative pentru IMM-uri. Noi vom înmâna niște amendamente care vor merge în direcția dimensiunii sociale care trebuie consolidată pe piața unică. Mulțumesc! În legătură cu contractele de achiziții publice, cred că acest lucru nu ține de competența comisiei noastre, sau cel puțin nu a fost identificat ca o competență a comisiei noastre. Va trebui să vedem cum se repartizează competențele, cum au fost definite cu Comisia IMCO și poate că eventual vom putea să intervenim în legătură cu acest subiect. Pentru că, într-adevăr, în ceea ce privește contractele de achiziții publice, am putea continua discuția pe care am avut-o în legătură cu ultimul raport privind contractele de achiziții publice nu mai știu cine a fost raportor la inco, însă în orice caz am avut o dezbatere privind includerea clauzelor sociale în contractele de achiziții publice. Doamna Bastos este raportoare uh, pe fond la Comisia IMCO. Eh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, raportoarei pentru aviz Alți colegi s-au referit și ei la unele dintre restricții, respectiv uh, documentele care ne-au fost puse la dispoziție pentru studierea subiectului în legătură cu multe subiecte. Cred că s-a descurcat foarte bine raportoarea noastră redactând un document concis. Este un subiect imens acesta referitor la cele 20 de preocupări ale cetățenilor privind funcționarea pieței interne. Eu, în calitate de raportor la IMCO, aș spune că strategia aici nu este să încercăm să găsim soluții individuale și specifice pentru fiecare dintre cele 20 de preocupări, ci mai degrabă să oferim recomandări generale instituțiilor europene, mai ales Comisiei. în așa fel încât să le arătăm în ce domenii este cazul să legifereze și de asemenea să facem și recomandări pentru statele membre, ca să stimulăm uh, voința politică și hotărârea pentru a rezolva aceste probleme fundamentale care îi vizează pe cetățenii noștri și care generează neîncredere în uh, piața unică din partea cetățenilor noștri. Unul din uh, Punctele comune ale analizei acesteia și analizei comisiei este următorul. Și anume, există trei lacune principale ale pieței interne. În primul rând, informația pusă la dispoziție în general. Cetățenii nu știu care sunt drepturile lor de bază și nu știu cui să se adreseze. Așadar, foarte adesea, ă, nu înțeleg în mod adecvat avantajele pieței unice. Și nu știu cum să profite de ea. Așadar, e clar că avem nevoie de campanii de informare, campanii de conștientizare, iar raportul doamnei Hirsch subliniază această mare preocupare și nevoia de a se oferi mai multe informații în uh, domenii cum este, uh, cum este acela al asigurărilor sociale pentru persoanele care doresc să circule dintr-un stat membru în altul. Aceștia trebuie să afle care sunt cerințele administrative dacă doresc să uh, are drept de reședință într-un alt stat membru, dar trebuie să aibă informații despre educație și formare, despre recunoașterea calificărilor și așa mai departe. Acesta este unul din punctele slabe. Un altul este transpunerea la timp de către statele membre a legislației. Mai sunt foarte multe acte legislative rămase neimplementate. Comisia a deschis foarte multe dosare de uh, implementare întârziată, ceea ce pune mari probleme cetățenilor noștri. Sigur că e foarte bine să le dăm mai multe drepturi, mai multe uh, condiții de mobilitate și mai ales este foarte important pentru IMM-uri să poată să opereze mai bine în spațiul comunitar. Însă trebuie să vedem ce se întâmplă și după aceea, și anume că statele membre nu implementează întotdeauna legislația europeană la timp. În al treilea rând și ultimul rând, există o lacună majoră în legislație și anume este legată de faptul că cetățenii au așteptări foarte mari. Se așteaptă ca Uniunea Europeană să meargă tot mai departe în puterile sale suverane și legislative, Însă, foarte adesea, Uniunea Europeană nu poate să meargă suficient de departe prin legislația sa. Așadar, pentru mine este deosebit de important să subliniem acest lucru în recomandări. Și trebuie să subliniem faptul că instituțiile Uniunii Europene și statele membre trebuie să lucreze împreună în mod coordonat pentru a depăși aceste deficiențe și să găsim aceste răspunsuri, pentru că uh, avem o datorie față de cetățeni și față de IMM-uri, mai ales în această perioadă de criză financiară. În această atmosferă trebuie să acordăm cetățenilor cât mai multe șanse Așadar, avizul Comisiei de Ocupare va fi adoptat și va fi uh, inclus în raportul Comisiei competente pe fond, competente în fond. Mai sunt și alte chestiuni. Mai este chestiunea ghișeului unic. Uh, cetățenii trebuie să aibă un mod eficient și rapid de a rezolva toate aceste probleme administrative într-un singur loc. Și uh, mai trebuie să ne mai referim și la portabilitatea pensiilor, o chestiune absolut esențială pentru ca cetățenii să poată să profite de mobilitate. E vorba de un instrument important dacă dorim să oferim un uh, acces eficient la piața unică. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă raportor! Da, doamna raportor uh, în fond. Înainte de a da din nou cuvântul raportoarei noastre, eu aș vrea să completez ce a spus doamna Steinruck. Și anume, mi-aș pune o întrebare în legătură cu natura activității Comisiei Europene. Sigur că a fost uh, cartea albă a comisarului Monti, a fost cartea de nu mai știu ce culoare a comisarului Barnier. Acum sunt aceste 20 de propuneri. Aceste 20 de propuneri sunt uh, stabilite de o abordare referitoare la mizele pieței interne când se trec frontierele. Însă, pentru cetățenii noștri, problema este alta, nu ce se întâmplă când trec granițele. Pentru că în fiecare zi li se spune că marele merit al Uniunii Europene este piața internă. Chiar și domnul Cameron și alții și domnul Monti uh, au scris o scrisoare referitoare la uh, meritele pieței interne, însă această dinamică nu se regăsește în cele 20 de propuneri. Deci, dacă trebuie să ne concentrăm cu adevărat asupra acestor 20 de propuneri, ar trebui să vedem care sunt propunerile în cadrul pieței interne când dorim o activitate în străinătate și trebuie să adăugăm un minimum chestiunea portabilității pensiilor și dacă acceptăm că ar trebui să avem o abordare mai globală și anume care sunt întrebările pe care și le pune un cetățean sau un IMM în fața pieței unice, eu cred că ar trebui să și abordăm aceste întrebări. Însă în amendamente nu, nu ne este permis să menționăm aceste subiecte. Eu una aș depune amendamente, mai ales în legătură cu un subiect care continuă direct anumite lucrări pe care le-am avut la comisia noastră și anume um, tot ce ține de persoanele fără adăpost și de locuințele sociale ca o consecință. Pentru că sigur că e foarte bine să se definească ajutoarele de stat, dreptul concurenței și posibilitățile de a finanța locuințele sociale, însă acesta este un subiect de o importanță majoră care nu se numără printre cele 20 de propuneri. Iată deci care sunt temele uh, pe care ar trebui noi să le uh, menționăm. Știu că dumneavoastră ați avut un număr de caractere limită și nu v-ați putut referi la aceste chestiuni, în fine, vă dăm acum cuvântul pentru a încheia discuția. Ja, um, herzlichen Dank für Ihr... Da, vă mulțumesc foarte mult pentru contribuții. Iuta Steinruck a vorbit despre un punct foarte important, cred eu. E într-adevăr eh, dificil să vedem cum au fost prezentate aceste puncte în comunicarea primită de la Comisiei. Dar le vedem acolo, însă în ceea ce privește soluția am primit trei embleme. Legis partea legislativă, nevoia de informație și probleme legate de partea le de partea de implementare. Așa că eu cred că datoria noastră a Comisiei de Ocupare este să venim cu idei Chiar dacă nu ajung toate până în final, însă trebuie să dăm o direcție, să spunem în ce direcție ne dorim noi, Parlamentul European, să mergem. Bineînțeles că aceste puncte sunt incluse în tot ceea ce am spus, în direcția noastră. Și întreprinderile de dimensiuni mijlocii își găsesc locul aici. Sunt foarte deschisă în ceea ce privește acest fapt. Am spus și repet că trebuie să venim cu toate ideile de care e nevoie. Trebuie să spunem că sistemele de protecție socială sunt o problemă. Nu doar portabilitatea și transferabilitatea sunt o problemă în sistem. Mai sunt și alte sisteme, de exemplu cele de pensii. Din acestea se obține foarte puțin pentru că, țin, pentru că există foarte multe diferențe între aceste sisteme de pensii, așa că cetățenii au un mod automat de suferit. Vorbim de o piață unică europeană, însă trebuie să urmeze o piață de muncă unică europeană. Iar acest lucru trebuie să reasă foarte clar din avizul nostru. Et nous aurons l'occasion de vom avea ocazia să contribuim la acest uh, raport atunci când îl vom examina. Vom încerca să vedem protecția socială în dimensiunea EURES. Bun, am terminat cu această prezentare și în ceea ce privește calendarul, acesta prevede că trebuie să depuneți amendamentele pentru acest uh, proiect de aviz până la 6 martie, la prânz. Vom examina amendamentele pe 26 și 27 martie și vom vota avizul pe 23-24 aprilie iar Comisia INCO va trebui să se pronunțe asupra raportului doamnei Bastos la 29 iunie. Așadar, am terminat uh, cu acest punct de pe ordinea de zi și trecem acum la ședința noastră de vot. La punctul 9 de pe ordinea de zi avem raportul doamnei Moran privind uh, proiectul de directivă referitor la securitatea și sănătatea um, lucrătorilor și expunerea acestora la riscurile generate de agenți fizic. Este vorba de, um, în cazul acesta, de câmpuri electromagnetice. Nu este vorba de directivă în fond, ci de cea care duce la Um, extinderea um, directivei existente. La articolul 1 am observat uh, amendamentul numărului 2 a domnului Karima Deli, uh, Elizabeth Schroeter și așa mai departe. Este vorba de un um, amendament uh, identic în, cu numărul 3 depus de doamna Hapti. Reamintesc că um, doamna raportor este împotriva acestor amendamente. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Apoi, amendamentul 1 ale raportoarei, cine pentru, împotrivă, am, abține, se adoptă. Apoi voi trece la uh, întregul uh, proiect de raport, cine pentru, împotrivă, abțineri. Proiectul de raport se adoptă cu un vot împotrivă și o abținere și uh, Um, vom trimite uh, păi, um, rezoluția pentru propunerea legislativă pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate. Felicitări uh, raportoarei noastre. Dar uh, se pare că a mers prea repede. Știți, uh, poate pe baza votului pe care tocmai l-am făcut se va deschide um, împreună cu Consiliul o, negoci o negociere. Ne aflăm în procedură de codecizie și dorim, pe baza mandatului care tocmai a fost uh, definit, să ajungem la un acord în primă lectură. Ca urmare a articolului 70 uh, și anexa 21 a regulamentului nostru, trebuie să verific împreună cu dumneavoastră atât uh, componența echipei de negocieri, natura mandatului și trebuie să vă și informez asupra calendarului de negocieri. Vă propun așadar, așa cum prevede practica, ca echipa de negocieri să fie compusă din uh, doamna raportor, din raportorii din umbră și Uh, ca eu să fiu președinta delegației. Avem um, um, o, voturi contra? Nu. Iată că nu avem uh, nicio părere divergentă. Vă informez așadar că primul uh, trialog cu Consiliul și cu Comisia este prevăzut uh, pe 5 martie la ora 18 um, într-o sală care încă nu s-a confirmat. Cu acesta am încheiat și vom Uh, vedea în următoarea noastră reuniune cum avansează negocierile. La punctul 10, raportul colegului nostru Milan Cabrenoch, referitor la propunere pentru un regulament uh, referitor la coordonarea sistemelor de securitate socială și uh, regulamentul care stabilește procedura pentru implementarea acestuia. Articolul 1.1 um, și amendamentul 14 al raportului. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 1.1, articolul 19, amendamentul 15, raportul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi articolul 1.2, amendamentul 16 al raportului, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Articolul 1.4, amendamentul 2 al raportorului cu un uh, amendament oral care de fapt este o corectură lingvistică. Despre asta este vorba, da? Amendamentul asta reprezintă. Da, trebuie să votăm uh, și amendamentul referitor la corectura lingvistică. Așadar, supun la vot amendamentul 2 uh, astfel modificat. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 3, uh, punctul 4, punctul B sub punctul II. Amendamentul 3 al raportorului, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 al uh, raportorului, pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 19 al raportorului, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 al raportorului, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 21 al raportorului și 22 al doamnei Esaia sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 și 24 ale acelorași uh, um, europarlamentari sunt pentru, împotrivă, se adoptă. Articol, amendamentul 5 al raportului pentru împotrivă se, se adoptă, amendamentul 6 pentru împotrivă se abține, amendamentul 25 pentru împotrivă abține se adoptă, amendamentul 7 raportului pentru împotrivă abține se adoptă. Amendamentul 26 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31. La fel, o, un amendament lingvistic uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 a raportorului, pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 33 a raportorului, pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 8 a raportorului, pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 9 a raportorului, pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 34 al uh, doamnei Omen, Omen Hoyten, pentru împotrivă, abțineri. Amendamentul 34 se respinge. Apoi, um, cita, um, 10 a raportorului, pentru, împotrivă, pentru. Cine este pentru amendamentul 10 al raportorului? Se adoptă um, considerentul 5, 11, 11 al raportorului, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi considerentul 6, um, amendamentul 13 al raportorului, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Iar acum uh, proiectul de raport în întregul său um, va fi supus la vot electronic. Um, um, cineva, este cineva care nu are cartela de vot? Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 42 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, o abținere. Proiectul de raport este adoptat. Ajung acum la proiectul de rezoluție legislativă pe care îl votăm pe cale electronică. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 42 de voturi pentru, 0 abțineri un vot împotrivă. Felicitări raportoarei noastre. Raportorului nostru, mă scuzați. Înseamnă că am adoptat uh, textul um, în conformitate cu uh, propunerea Consiliului, așadar putem să uh, l adoptăm definitiv. Vreți să faceți um, o mențiune la regulament? Da. O observație aș avea, doamnă președinte. În timpul votului am, am aflat că la 75% dintre voturi nici măcar nu v-ați ridicat ochii să vedeți dacă s-a votat. Uh, vă dați seama că dacă se difuzează acest lucru și se difuzează, este uh, practic nu, nici măcar nu v-ați uitat, poate că ar fi fost voturi împotrivă. Uh, da, înțeleg această observație din partea mm, grupului dumneavoastră, dar nu înțeleg. Dar am... Uh, mi-am adus aminte asta când am trecut uh, prin uh, procedura de votare și mi-am adus aminte că ați ridicat această observație. Dar de asta fac mențiune la grupul dumneavoastră, pentru că îi reprezentați. Sunt, când am parcurs votul, știam că nu trebuia să trec prin întreaga sesiune pentru a vedea cine cum votează, din moment ce uh, majoritatea voturilor pencitoare, dovedind astfel uh, rezultatul votului. Deci nu trebuia să mă uit la fiecare cum a votat. Și cu siguranță că ați avut Uh, în votul final uh, împotriva, așa că nu accept observația dumneavoastră. Ajungem acum la punctul 11 pe ordinea de zi referitor la anul european al cetățenilor și raportorul pentru aviz al, al vicepreședintei noastre, doamna uh, Zuhăr. Articolul 2, aliniatul 2 și 73 al doamnei Sipel pentru, împotrivă, verificăm. Tout le a pu Toată lumea a votat, votul s-a închis. 18 pentru, 24 împotrivă, o abținere, nu se, este, se respinge. Amendamentul 74 al domnului Becker, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 75 al domnului Lambert, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 2, alineatul 2, liniuța 2, compromisul A, uh, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 2, alineatul 2, um, mai este încă o liniuță pe baza amendamentului 76, 77 mm, a domnului Bulon. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar trebuie să verificăm. S-a închis votul. 24 pentru, 16 împotrivă și 3 abțineri. Uh, se adoptă articolul 2, aliniatul 2, liniuța 3, compromisul B, înaintea de 5 uh, grupuri. Uh, dacă vedem cum votează um, independenții pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 2, aliniatul 2, liniuța 3, Uh, nu pe baza unui amendament, uh, amendamentul 13 al raportoarei noastre, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Articolul 3, uh, alineatul 2, uh, uh, 3A9, pe baza unui uh, amendament al domnului Bulan, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Articolul 3, alineatul 2, uh, liniuța 1, compromisul C, înaintea de 5 grupuri, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Articolul 3, um, alineatul 1, linița 2, 86 al domnului Buldan, pentru împotriva abțineri se respinge. Apoi um, amendamentul doamnei Cunci, 87, pentru împotrivă abțineri se se adoptă articolul 3, alineatul 1, liniuța 3, 14, pentru împotrivă, abțineri se respinge, 88 al doamnei King acum, pentru împotrivă, abțineri se adoptă, articolul 3, alineatul 1, Liniuța 3A9, 89, doamne, doamna Zuber, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 3, aliniatul 1, liniuța 5, compromisul D, înaintea de 5 grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 3, aliniatul 1, liniuța 6, 9, pe baza amendamentului 93 al doamnei Sipel, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica. Amendamentul 93. Votul uh, s-a deschis, votul s-a închis. 20 pentru, 20 împotrivă, nu se adoptă. Verificarea era într-adevăr necesară. 94, domnul Becker, pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 95 cu un amendament oral, nu avem opoziții la amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 al aceluiași um, europarlamentar pentru împotriva abțineri se adoptă. 97 domnului Bulan pentru împotrivă abțineri se adoptă. 98 uh, uh același autor pentru împotrivă abțineri se adoptă. 99 al același autor pentru împotriva abțineri se se adoptă. 100 al doamnei Sipel pentru împotrivă abțineri se adoptă. 101 al domnului Becker pentru împotrivă abțineri se adoptă. 102 al doamnei Lambert pentru împotrivă abțineri se adoptă. 103 al doamnei Lambert pentru împotrivă abțineri se adoptă. 104 domnul Becker pentru împotrivă Haideți să verificăm 103 atunci. Toată lumea a votat, votul s-a închis. 21 pentru, 21 împotriva, aceeași situație. Iată că PP-ul este foarte bine reprezentat în această dimineață, 104. Am numărat, am numărat. 21 uh, pentru, 21 împotriva, adică nu se adoptă adăugăm și votul meu și uh, al meu și la egalitate, nu se adoptă. Aceea, aceasta este regula, așa prevede regulamentul. Doi socialiști nu prea și-au făcut bine temele, uh, domnule, și uh, președintele noastră, doamna președintele noastră. Ah, pardon! Voilà. Ah no me je... No ça va pas du Nu, nu, nu e corect uh, deloc. Iată că refuz o astfel de situație. Așadar, 23 pentru și 19 împotrivă și astfel amendamentul doamnei Lambert, uh, atât de important, iată, pentru PP, se adoptă. Vă mulțumesc uh, uh, pentru vigilență. Amendamentul 104 uh, al domnului Becker pentru împotrivă abțineri se adoptă, 105 al domnului Sipel pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerentul 1, amendamentul 16 în două părți. Uh, amendamentul 16 în uh, întregul său, amendamentul domnului Cunci Mm, acea sintagmă based on ethnicity, pentru împotriva abțineri se adoptă, pentru cine este pentru adăugarea acestor cuvinte, pentru împotriva abțineri se respinge. Considerând 1, nou, pe baza amendamentului uh, doamnei Zubăr, pentru împotriva abțineri se adoptă, 17 al uh, doamnei Papadopoulou pentru împotrivă abțineri se adoptă, 18 al doamnei Sipel pentru împotrivă abțineri se adoptă, 19 al doamnei Sipel pentru împotrivă abțineri se adoptă. Consentul 3, compromisul E, înaintea de 5 grupuri, pentru împotriva abțineri se adoptă. Consentul 4, amendamentul 23 al doamnei Kinga Kunț, uh, uh, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerentul 4, nou cu un amendament 23 uh, al doamnei Papadopoulou, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Consentul 5, amendamentul 24 al domnului Becker pentru împotrivă abțineri vom verifica. 24. Toată lumea a votat, votul s-a închis. 28 pentru, 15 împotrivă, clar se adoptă. 25 e compatibil, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 al doamnei uh, Regnar pentru împotrivă abțineri se adoptă. 3 al doamnei Zuber pentru împotrivă abțineri se adoptă. 27, doamna Papadopoulou, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considentul 7, partea cu six change după compromis, nu? S'il n'y a pas d'opposition, je vous propose d'un... Dacă nimeni nu se opune, vă propun să inversăm ordinea de votare, pentru că atunci când există un compromis, trebuie votat înaintea celorlalte amendamente. Așadar, compromisul F, prezentat de 5 grupuri politice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu știu, mă scuzați că fac această observație, dar uh, nu se votează înainte de compromis un amendament decât dacă este un amendament de uh, suprimare. Considerentul 7a Votăm pe baza unui amendament al doamnei Sipel pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Considerentul 8, aceeași situație. Amendamentul este retras, deci votăm compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul nou compromisul I de la 5 grupuri politice pentru împotriva abțineri se adoptă. Donc, euh, toujours sur le considérant 9. Tot la considerentul 9, un al doilea compromis, H, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După considerentul 9, amendamentul 47, pentru, împotriva abțineri, se respinge. După considerentul 9, amendamentul 48, Sipel, în două părți, tot textul fără cuvintele subliniate, pentru împotriva abțineri se adoptă și restul textului pentru împotrivă abțineri se respinge. Considerentul 1049 pentru împotriva abțineri se adoptă <clears throat> pentru împotrivă. Nu mai votați, dar cred că se respinge. După aceea, amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul 11, compromisul J, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 12, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 e caduc și ajungem la 55 după considerentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La considerentul 13, tot două părți, compromisul K pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, compromisul L, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul 13, 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 plumb, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerent amendul 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 1868 în două părți, tot textul fără cuvintele subliniate pentru împotriva abțineri se adoptă și restul textului pentru împotrivă abțineri se respinge. Deci nu mai verificăm. Atunci când câștigați la vot, nu mai vreți să verificăm. Amendamentul 69 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum întregul proiect de aviz prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 38 pentru. Felicităm pe raportoarea noastră. Domnul Ori. Szeretnék visszatérni a, a 28-as pontra, amikor Vă mulțumesc. Doream să spun câte ceva despre punctul 28. L-am votat deja. Așa cum v-am spus, doresc să mă reîntorc la punctul 28. Eu sunt nemulțumit, ca să spun adevărul. Nu-mi convine ordinea în care am votat. Până acum, atunci când uh, exista o modificare care schimba foarte mult uh, amendamentul de compromis, atunci votam întâi compromisul. Deci nu există o regulă generală la ceea ce s-a întâmplat. Apoi, dacă lucrurile nu sunt atât de importante, atunci secretariatul, atunci când redactează lista, trebuie să semnalizeze acest fapt și nu acum să vină cu o nouă interpretare înainte de vot. Cred că situația ar trebui să fie clară. Când un compromis este schimbat în mod fundamental printr-un amendament, atunci acest lucru trebuie să, atunci trebuie să fie votat înainte și nu după compromis. Domnul Sercas. Sí, señora presidenta. Da, doamnă președinte, mulțumesc. De obicei, la comisia aceasta, facem ce ați explicat mai devreme, și anume când există un amendament de compromis care reunește opiniile mai multor grupuri, mai ales cele care reprezintă majoritatea, atunci amendamentele sunt votate după compromis. Noi procedăm așa de foarte mult timp încoace. Uneori e foarte bine să fii conservator, nu întotdeauna și poate nu uh, la, neapărat la voturile acestea, dar cred că tradițiile bune trebuie păstrate. Un amendament de compromis nu are alt rost decât să mobilizeze cât mai mulți colegi ca să se ajungă la cel mai bun text cu putință. Conform tradiției, se votează întâi amendamentul de compromis. Înțeleg că domnul Uri a menționat acest punct după vot și deci probabil că nu e vorba de un aspect hotărător. Și atunci când citesc articolul 160 alineatul 4, constat că este vorba de articolul privind temeiul votului. Și se spune că președinta, președintele, poate să propună amendamente de compromis, liniuța 4. Dacă propune un amendament, de compromis, acesta ă, se votează cu prioritate. Cred că aceasta este regula pe care am aplicat-o și este din regulamentul nostru. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Nu vreau să schimb modul în care am votat. Ex accept felul în care a avut loc votul, însă îmi doream ca regulile să fie clar formulate. Am spus că prioritate au amendamentele de compromis. În linii mari înțeleg această procedură, însă în această comisie aveam și următoarea tradiție. Atunci când un compromis este modificat, atunci primul rând este votat acesta. Acest lucru am vrut să fie clarificat. Mulțumesc. Bon, écoutez, on ne va pas prolonger cette discussion au milieu du vote. Si vous souhaitez... Mai vreau să prelungesc această discuție în uh, plin vot. Dacă doriți să mai discutați, putem să mai discutăm la coordonator pentru că este un format mai adecvat. În orice caz, vă invit să citiți articolul 160 din regulamentul nostru de funcționare. Este vorba de o regulă impusă comisiilor în baza unui articol din regulament, însă este ușor de înțeles. La punctul 12 de pe ordinea de zi avem recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în Uniunea Europeană. Un raport uh, pentru aviz al doamnei Harkin. La alineatul 1.1, compromisul A, prezentat de mai multe persoane care reprezintă mai multe grupuri. Supun la vot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 1, amendamentul 6, pe care îl vom vota după compromisul G. După alineatul 1, compromisul B, care introduce un punct nou pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După alineatul 1, compromisul F, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. alinatul 2, compromisul C, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 2, nou, pe baza unui compromis D, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 2, 1.9, amendamentul 23, Ronzuli, este caduc. Și supunem la vot 24, Blincheviciute, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 25, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La alineatul 3, amendamentul de suprimare Helmer. Deci îl votăm pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După aceea, amendamentul 32 Ronzuli cu amendament oral. Nu se opune nimeni la amendamentul oral? Deci supunem la vot pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După alineatul 4, amendamentul 36 Ronzuli, în aceleași condiții, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După aceea amendamentul 36 Lambert, 37 Lambert pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Alineatul 5, Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 6, compromisul H pentru, împotriva abțineri se adoptă. După aceea, amendamentul 47 Ronzuli pentru, împotrivă, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După aceea, amendamentul 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 55 ronzulii pentru, împotriva abțineri se adoptă. Mă scuzați, la alineatul 7 am uitat să votăm compromisul I. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Alinatul 8, compromisul J, pentru împotriva abțineri se adoptă. După aceea amendamentul 60 pentru împotriva abțineri se adoptă. 61 Esaia pentru împotriva abțineri se verifică 61. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 20 pentru, 22 împotrivă, nu se adoptă. Ba nu, 18 pentru, 24 împotrivă, deci oricum se respinge. 62 gânzi pentru. Împotrivă, nu mai votați? 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 Harkin pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65. Helmer. Două părți pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci, cuvintele celelalte nu mai au sens. După aceea, 66 este caduc și supun la vot întregul proiect de aviz electronic. Monsieur Carnoch. Ba nu, domnul Carnoch. Uh... Mă scuzați, dar nu am mai votat amendamentul 43. Oui, mais parce que nous avons voté le... Pentru că am votat compromisul H. Deci, supun la vot întregul text electronic. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. Vote. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 39 39 pentru, un vot împotrivă, o abținere. Felicitări raportoarei. Nous en avons uh, fini avec... Am încheiat așadar ședința noastră de votare și ajungem la schimbul de opinii în cadrul raportului doamnei Harkin referitor la Fondul European de Ajustare la Globalizare. Dragi colegi, vă rog să vă reluați, uh, să vă reașezați, pentru că deja ne depășim timpul uh, rezervat ședinței. La punctul 13, Fondul European de Ajustare la Globalizare, pe perioada 2014-2020, vom avea un schimb uh, de opinii și vă propun să dau întâi cuvântul doamnei raportor, doamna Harkin. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În Înainte să discutăm, discutăm acum noi propuneri pentru fondurile europene de Ajustare la Globalizare, dar trebuie să spunem că în contextul internațional există o chestiune care ne preocupă pe mulți dintre noi și anume decizia Consiliului de la sfârșitul anului um, trecut să nu continue cu derugările pentru criză și în cadrul um, um, Comitetului European și Social uh, s-a exprimat uimirea referitoare la această, uh, referitoare la această decizie. Noi știm care este și părerea uh, Parlamentului, dar în contextul a ceea ce discutăm uh, astăzi, cred că acest lucru ridică întrebări referitoare la uh, viitorul uh, um, FEG-ului. Pe lângă asta trebuie să uh, vedem în uh, evaluările parțiale referitoare la uh, FEG și asta vom face în această audiere și în altele care vor urma. Unele dintre chestiuni um, care au, fost ridicate este, um, se referă la durata um, procedurilor și răspunderea statelor și care trebuie să înceapă să aplice măsurile de îndată ce primesc uh, finanțarea, pragul pentru numărul de lucrători uh, uh, și este o chestiune Um, și uh, faptul că nu foarte multe state au aplicat, din ce în ce mai multe fac acest lucru, dar nu toate și acest lucru este includerea uh, partenerilor sociali și sinergii cu alte fonduri, uh, um, FSE și așa mai departe. Că despre propunere, aceasta intenționează să, să, să furnizeze sprijin pentru lucrătorii disponibilizați pentru a-i ajuta să-și regăsească un loc de muncă în diverse sectoare de activitate. Uh, iar condițiile în care se face acest lucru um, sunt, de exemplu, de localizări către țări terțe, schimbări mari în structura um, com schimburilor comerciale și um, um, acorduri comerciale care ar putea avea efecte negative asupra situației economice locale, naționale sau regionale. Iar um, Um, acest lucru se poate face, de exemplu, în, în, ca urmare a o nouă propunere este cea de a se extinde acest lucru la um, perturbări uh, cauzate de o criză um, foarte mare și includerea agricultorilor. Iar în acest uh, sens, um, în Comitetul Economic și Social a pledat împotriva acordării sprijinului către agricultori, iar Comitetul Regiunilor a spus că acest lucru nu prea este consecvent cu politicile comerciale. Ă, deci, asta ca punct interesant de văzut ă, în ceea ce privește agricultorii și familiile acestora pot fi incluse, incluse în acest program și alți, alte tipuri de lucrători pot fi incluse de asemenea pe alte criterii. Categoriile incluse sunt uh, lucrătorii cu contracte pe perioadă determinată, nedeterminată, um, lucrătorii independenți um, uh, și așa mai departe. Cam aici mă voi opri eu, dar uh, sunt foarte interesată să văd uh, ce au de spus colegii noștri și um, um, invitați și uh, comentariile și întrebările um, europa, eurodeputaților uh, la care pot răspunde și la final. Mulțumesc. Doamna președinte, farmecul traficului uh, bruxelez ne determină să uh, facem o rocadă în uh, prezentările experților noștri și vă propun să încep cu cel de-al doilea expert în ordinea cronologică, domnul Carlos Tortuero Martin, director adjunct al unității FSE în cadrul Ministerului Muncii și al um, Imigrării din Spania. Aveți cuvântul. Aveți cam 10 minute la dispoziție. Doamnă președintă, stimați uh, eurodeputați, doamnelor și domnilor, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc uh, foarte mult pentru invitația um, adresată de a veni aici și a vă povesti despre experiența noastră din Spania în ceea ce privește uh, punerea în aplicare a FEG. În ultimii ani, începând cu 2008, de când Fondul European pentru Ajustare la Globalizare a fost pus în funcțiune, am beneficiat mult de pe urma acestuia și l-am folosit pentru a susține 18 proiecte. Asta înseamnă că peste 10.000 de um, lucrători uh, au putut să își uh, um, redreseze viețile, să se recalifice și să obțină noi locuri de muncă. Și este important să reținem acest lucru, având în vedere că um, um, în acest moment există această um, criză economică și a locurilor de muncă și uh, am avut uh, um, cinci proiecte care um, um, se încadrau în uh, cadrul acordurilor comerciale care au fost adoptate și trei în această criză. Cât despre criteriile de intervenție, un proiect a sprijinit o întreprindere cu peste 1000 de uh, Uh, lucrători, uh, altele um, alte proiecte au fost uh, au ținut de partea B um, care se referă la um, schimbările structurale și um, doar unul um, s-a referit la problemele regionale unde um, șomajul era um, avea o creștere mult mai mare. Cât despre sectoarele unde s-au uh, aplicat um, contribuțiile financiare, au fost patru în industria automobilelor, trei în industria um, confecțiilor, două în construcție, doi în um, uh, fabricarea de, de uși de lemn, două în metale neprețioase, una în ceramică, una în uh, um, mar, în industria marmurei, uh, una în industria um, comerțului cu amănuntul și una în uh, industria încălțăminții. Um, am avut uh, 9994 de beneficiari, iar dacă ar fi să vedem pe categorii de gen, 67,9 au fost, uh, dintre beneficiari au fost um, uh, bărbați, 32,1 femei. Uh, Uh, banii alocați au fost um, în medie 4, 4 uh, peste 4.000 de euro pe persoană. 4.680 de persoană în medie. Pe baza experienței pe care am acumulat-o, putem spune că acest fond este unul extrem de important. Înseamnă că toate părțile implicate au uh, lucrat uh, împreună atât la nivel uh, național, regional, cât și la nivel local și acest lucru a implicat atât uh, oameni de afaceri cât și reprezentanța lucrătorilor. Această experiență a arătat faptul că toată lumea trebuie să se implice pentru a încerca rezolvarea problemelor care au dus la mm, pierderi masive de locuri de muncă în sectoare care um, reprezintă o mare parte a, econ a activității economice din Spania. Dacă ne uităm acum la um, punctele forte, avantajele acestui um, în fond, uh, acestea ar include faptul că există măsuri specifice adaptate indivizilor în parte. Apoi este vorba și de o, de o flexibilitate în punerea în aplicare a acestora. Lucru care crește șansele de angajare ale lucrătorilor pentru că le îmbunătățește competențele. Iar uh, proporția persoanelor care și-au găsit din nou loc de muncă este undeva la 35%, iar această creștere în, șans, în um, șansele de reangajare este foarte importantă pentru că devine mai ușor pentru oameni să-și găsească locuri de muncă în alte sectoare datorită acestor măsuri adaptate, um, adaptate cu ajutorul FEG. Multe sinergii se creează între actorii implicați și chiar uh, am uh, simțit că beneficiarii uh, au participat cu adevărat și măsurile au fost benefice și la nivel local. Noi am, um, am fi de părere că trebuie să se, să se continue cu această implementare regională, asta vrem să facem în viitor. De asemenea, considerăm că ar trebui să se continue și cu acel capitol referitor la situațiile de criză în următoarea fază. Trebuie să ne asigurăm că acest capitol privind situația de criză uh, să rămână încă unul din cele care permite, um, să permită oamenilor să obțină financiare și finanțarea în acest sens este foarte importantă. Există uh, reduceri de buget în acest acest uh, moment și um, condiții mult mai um, stricte pentru obținerea de credere și Uh, trebuie să încercăm să menținem această um, rată de cofinanțare de 65% care, pe care am avut-o și anul trecut, uh, pentru că um, în Spania um, statul nu ar putea să vină cu încă 50% din um, um, cofinanțare. de, a, de aceea acest um, sprijin comunicare este foarte important când este vorba de FG și de asemenea noi considerăm că ar fi o idee foarte bună să se revizuiască o categoriile de lucrători care sunt um, uh, beneficiarea acestui uh, fond. Vă mulțumesc foarte mult și um, rămân deschis la orice întrebări pe care le-ați avea. Vă mulțumesc foarte mult, uh, spune președinta. Aș vrea să salut cel de-al treilea um, expert invitat care a ajuns în sală. Voi da acum cuvântul de fapt, nu, întâi uh, primul vorbitor, dar pentru a lăsa să respire un pic, voi da întâi cuvântul doamnei Nijele Machevicene, care este uh, director în cadrul Departamentului pentru Sprijin structurare European, în cadrul Ministerului pentru Securitate Socială și Muncă din Lituania. Um, aveți uh, cuvântul pentru 10 minute. La Pane pirmininkė, parlamento nariai ir, ir visi kiti čia dalyvaujantys. Mulțumesc, doamnă președinte. A trebuit să stau la coadă la intrarea vizitatorilor și pe plan personal vreau să vă spun că mă bucur că doamna nici doamna Blinkeviciute, care este o fostă ministră din țara mea, nu poate pronunța numele. Eu înțeleg foarte bine, pentru că într-adevăr am un nume complicat. Mă bucur să mă aflu aici pentru a doua oară, la o altă comisie decât prima oară, pentru a prezenta experiența noastră în ceea ce privește implementarea uh, Fondului European de Ajustare la Globalizare în Lituania. Noi am început uh, să lucrăm uh, la aceste proiecte de la bun început, și uh, pentru a utiliza cât mai bine timpul pe care l-am la dispoziție, aș dori să uh, mă refer la experiența din Lituania și să vă uh, prezint părerile noastre cu privire la noul regulament pentru perioada 2014-2020. În Lituania, principalele instituții care se ocupă de uh, acest fond sunt următoarele. Este vorba de autoritatea de gestiune, ministrul uh, asigurărilor sociale și al muncii. De asemenea, Ministerul Economiei este implicat, care se ocupă de uh, decizii privind uh, consecințele suferite de o firmă sau de un sector, consecințe ale globalizării, bineînțeles. Deci nu numai uh, ministru, ministerul nostru ia deciziile, se discută și de către Ministerul Economiei și de către Consiliul Tripartit în cadrul Ministerului uh, Siguranței Sociale. Aceste ministere sunt implicate în discuție și uh, dezbat posibilitatea de a folosi fondurile din cadrul acestui fond. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că partenerii sociali nu fac decât să își prezinte avizul, ceea ce este important de remarcat. Lituania a implementat 5 proiecte și trebuie să remarc că am avut șansa de a implementa unul dintre proiecte Chiar la început, atunci când mai mulți uh, lucrători de la o fabrică de textile au fost concediați și am primit sub, uh, sprijin de, de la FEG. Apoi a mai fost și cazul unei alte întreprinderi, când am folosit regulamentul revizuit. Au mai fost încă trei proiecte, cereri uh, sectoriale, și aici aș dori să remarc că toate cinci proiectele au fost implementate cu succes, au fost duse la bun sfârșit și uh, am ajuns la uh, rezultate remarcabile, deși nu am avut același nivel de rezultate la toate proiectele. La unele dintre ele, situația a fost simplificată pentru că, conform NATS 2, Lituania este o singură regiune – și deci cele trei proiecte au fost prezentate din partea statului. S-au obținut rezultate foarte bune în implementarea proiectelor în legătură cu personalul concediat din întreprinderi individuale. Însă, în general, am reușit să implicăm cam 90% din participanți în proiecte și am reușit să utilizăm cam 70% din uh, banii disponibili. Cele mai bune rezultate s-au uh, realizat în implementarea primului proiect, cel referitor la întreprinderea de textile unde succesul a fost de 99%. În proiectele sectoriale, fondurile au fost folosite în proporție de 69%. În perioada de implementare, am ajuns la un nivel de 63% de ocupare, uh, locuri de muncă temporare sau permanente. Conform regulamentului, am utilizat măsuri active prevăzute în legislația noastră privind uh, susținerea ocupării și uh, guvernul nostru a pregătit și măsuri adiționale pe care le-am utilizat pentru persoanele concediate. Unele dintre aceste măsuri au fost utilizate cu succes și au fost transferate în legislația uh, privind susținerea lucrătorilor. Iată câteva frumoase exemple Unele sunt prezentate și în uh, publicația Comisiei am organizat mai multe conferințe la care am invitat pe participanții la proiecte să își prezinte opiniile despre întreprinderi și despre evoluția lor. Experiența noastră are două planuri. Sigur că FEG este un fond specific, bine țintit, bazat pe nevoile individuale ale lucrătorilor concediați, inclus, se ține cont inclusiv de planuri individuale de ocupare pentru ca cetățenii să își găsească din nou un loc de muncă și să fie pregătiți pentru anumite locuri de muncă. Experiența pozitivă din procesul de planificare a cererilor a fost uh, reprezentată de creșterea ratelor de cofinanțare la 65%, iar numărul de persoane concediate a fost redus până la 500. Acestea au fost motivele principale și sigur că am uitat să menționez uh, condițiile legate de criza economică. Practic, un singur caz a fost provocat de globalizare, celelalte au uh, fost provocate de criza economică. Însă s-a putut totuși obține sprijin din cadrul FEG. Am aplicat toate măsurile pe care le-am putut aplica și unul din avantajele FEG ar fi acela că este uh, foarte flexibil în ceea ce privește transferarea fondurilor de la o linie bugetară la alta, dacă se modifică condițiile. Când cei din grupurile țintă își schimbă părerile și se hotărăsc să-și deschidă o întreprindere, a fost, s-a arătat că e foarte utilă această flexibilitate. Unele dintre problemele cu care ne-am confruntat s-au referit la uh, calendarul aprobării cererilor, care este pur și simplu prea lung. Sigur că nu avem o rețetă despre cum să uh, rezolvăm această problemă, niciun stat membru nu are, dacă un stat membru nu are fondurile ca să se implice în acest proiect, ar face mai bine să nu depună cereri, pentru că uh, oamenii nu pot aștepta, o nevoie de sprijin imediat. Și deci uh, ar fi bine să mai fie și niște fonduri din uh, FSE. Acele ar fi mai bine folosite pentru a complementa FEG pentru că, până la urmă, pe oameni nu interesează de unde primesc banii. Nu există nicio diferență între FER și FSE din punctul de vedere al depunerii cererilor. Și deci ar fi mai ușor și mai simplu să se utilizeze poate FSE. Sigur că în condițiile de criză economică, când statele au probleme bugetare, caută să folosească cât mai multe surse de finanțare cu putință. Și sigur că Fondul European de Ajustare la Globalizare reprezintă o susținere. Cam acestea sunt uh, opiniile mele. Pentru a uh, rezuma ce am spus, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că Lituania încă are rezerve cu privire la noul regulament, pentru că se extinde sfera de aplicare a regulamentului. Și astfel uh, ar fi incluse noi grupuri de persoane, ceea ce uh, ar trebui să mai fie discutat. Unii spun că este bine să fie inclus și agricultorii ca grup țintă, dar uh, dacă analizăm dintr-o perspectivă mai largă, ne putem întreba dacă chiar e bine să fie incluși și agricultorii, pentru că ei sunt diferiți din multe puncte de vedere. Sigur că nu dorim să discriminăm pe nimeni, Nu vreau să insist prea mult asupra detaliilor uh, propunerilor noastre, însă cred că cele 50% de rată de posibilitate de ocupare nu, este, nu reprezintă o propunere prea bună. Mai avem o propunere legată de uh, rata de cofinanțare de 65%. deoarece comisia va trebui să decidă dacă această rată este de 65% sau mai mică. Pentru că nu putem să spunem uh, imediat că suntem pentru orice fel de modificare a regulamentului. S-au spus foarte multe în legătură cu noul regulament și vă stau acum la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Mulțumesc! Trecem acum la ultimul nostru invitat, domnul Wolfgang Husman, director uh, al Fondului European pentru Ocupare la Ministerul Muncii din Germania. Aveți cuvântul 10 minute. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația de a mă afla alături de dumneavoastră aici. Acum vin într-o nouă funcție. Înainte m-am ocupat timp de 50, am făcut parte timp de 15 ani din acest minister în Germania. Mă bucur să mă aflu astăzi aici pentru dumneavoastră. Mă bucur că am 10 minute timp să vorbesc, pentru că de obicei avem câte două, trei minute la dispoziție, așa că nu pot decât să mă bucur. Vreau să vă spun câte ceva despre cum a pus în aplicare Germania elementele ce țin de FEG. Vă voi spune care sunt cotele de integrare pe la care am ajuns noi pe parcursul timpului în ceea ce privește proiectele. Aici vedeți o privire de ansamblu asupra proiectelor care au fost începute în cadrul FEG. Le, le puteți vedea, BenQ, Nokia, Carman, câteva dintre companiile care intră în proiecte. Am avut uh, peste 6.000 de uh, angajatori și angajați care au fost uh, implicați în proiect. 3.900 de oameni au fost reintegrați pe piața muncii, adică 58%, o integrare pe, reintegrare pe piața muncii de 58%. Rata de integrare a tot, cresc, a tot uh, variat între 30-80%, depindea foarte mult și de context, care era contextul în, de pe piața muncii, pentru că nu orice recalificare duce automat la o reintegrare pe piața muncii. Există factori de care depinde acest lucru, de exemplu nivelul de formare e și el foarte important. Uh, lucrătorii care, care au o calificare mai bună, aceștia sunt și mai pregătiți să își continue calificarea în alte domenii, să se dezvolte în continuare. Există diferite instrumente în cadrul FEG, astfel încât acestea pot fi folosite pentru a se ajunge la diferitele grupuri, de, grupuri țintă. Pentru Germania, FEG-ul a dus la niște exemple bune, însă cum folosim concret acest fond în Europa? ne oferă o serie de instrumente. În Germania există niște instrumente pe piața muncii, iar uh, FEGUL este doar ceva suplimentar peste aceste măsuri. Pe piața muncii am văzut uh, ce evoluții au avut loc, au avut loc foarte multe concedieri. Mă voi referi acum la două măsuri care au fost luate. Se ținea cont de aspectele sociale atunci când vorbim despre concedieri. Existau două măsuri care erau puse în aplicare înainte de a se ajunge la FEG. Apoi avem și două instrumente de transfer mai multe instrumente de transfer deja, vă voi vorbi doar despre transferarea planurilor sociale. Pentru noi, în cadrul FEG, e important să existe și diferite tipuri de acordare de sprijin. FEG-ul ne dă posibilitatea de a duce la o îmbunătățire a performanțelor care există. Există o, o un sprijin acordat pe un, pe un anumit uh, interval de timp. Există și posibilitatea de a dezvolta noi măsuri astfel încât să ne adresăm grupurilor țintă. Și deci vorbim despre un mix între formare și consiliere. Există exemple în care oamenii s-au recalificat complet, ei au, și-au pierdut un loc de muncă și s-au decis să se recalifice Alții au, continu- au decis să își, să-și continue studiile. Deci vorbim despre un domeniu foarte mare și cu foarte multe diferențe. Însă fiecare care a participat în aceste programe a reușit până la urmă să intre în domeniul de calificare pe care și-l doreau. Și deci în Germania putem să ne folosim de acest FEG și prin, cu ajutorul lui oamenii se pot recalifica în Germania. Fegul poate să fie de ajutor, mai ales când vorbim despre vârstnici, despre muncitori slab calificați. Acest lucru a fost dovedit în timp. Implementarea în statele membre este foarte diferită, am auzit deja acest lucru. În proiectele care există, în Europa cota de integrare se află undeva la 11%. De aceea probabil ar trebui să ne gândim cum printr-o modificare a FEG ar putea să fie ridicată această cotă de integrare, pentru că 11% e un rezultat nu mulțumitor. Însă important e și cum arată cum politica pe piața muncii în statele membre. În Europa există foarte multe diferențe în ceea ce privește politica activă pe piața de muncă. Apoi importantă e și implicarea partenerilor sociali. În Germania noi am făcut pași importanți înainte. Este un element central în ceea ce privește fegul în Germania. Statele membre dacă își doresc să dezvolte în continuare FEG, trebuie să se gândească cum pot să își dezvolte și politica națională pentru piața muncii, astfel încât să există o legătură mai bună între cele două elemente. Un punct critic în experiența noastră și următorul. Fegul este prevăzut ca un instrument pe timp de criză. Din punctul nostru de vedere, în 9-11 luni durează acest proces. E un proces foarte îndelungat. Înțelegem uh, ce se întâmplă la nivelul întreprinderilor și partenerii sociali și dacă în Germania nu ne puteam baza pe aceștia, atunci nu am fi putut să punem cereri astfel încât să ne folosim de FEG. Timpul, de, timpul este mult prea îndelungat, așa că trebuie să ne gândim la o altă procedură, astfel încât acest timp, aceast, uh, această perioadă de timp să fie scurtată. Pentru Germania, fegul este doar o chestiune suplimentară. Pentru Germania există anumite măsuri care nu sunt neapărat necesare. Trec acum la propunerea Comisiei. Aici cred că s-a făcut o mare greșeală de gândire. De ce? S-a văzut că în cadrul FEG s-au um, folosit fondurile între 10 și 15%. Mai există și mijloace care nu au fost folosite și atunci trebuie să vedem de ce există fonduri care nu au fost folosite în totalitate. După părerea noastră aici, Comisia a luat-o pe un drum greșit. Încearcă să extindă acum domeniul acelora care beneficiază de pe urma FEG. Dacă 5-6% din mijloace merg spre agricultură, atunci trebuie să vă spun că probabil nu dumneavoastră va trebui să vă mai ocupați de acest fond pe viitor, ci Comisia pentru Agricultură. Dacă acest FEG trebuie să fie într-adevăr un instrument care să ajute, atunci nu trebuie să-i ajutăm doar pe agricultori, intră aici și lucrătorii independenți și mai sunt și alte grupuri care trebuie să fie luate în considerare. Ca dacă se extinde acest domeniu de aplicare, atunci FEG-ul nu mai este doar un instrument care intervine pe timpuri de criză. Într-adevăr, agricultorii au de suferit, au o povară mai mare acum, însă trebuie să avem grijă pentru că nu e un instrument care face parte din uh, domeniul agricol. Cred că aici se pot face foarte multe îmbunătățiri. Un alt punct în legătură cu noul regulament, termenul de criză, din punctul nostru de vedere, este total neclar. Este atât de neclar încât domeniul de aplicare al FEG, în totalitatea sa, va fi extins acesta ar trebui îmbunătățit pentru că nu mai e deloc concret. Și acesta este un motiv pentru care Germania și pe timpul consilierii a spus că sub această formă nu ne dorim să ne folosim de FEG. Vă mulțumesc! Ehm, mulțumesc pentru această prezentare. Cred că ar fi util și să puteți răspundeți la o întrebare referitoare la extinderea, prelungirea mecanismului de criză um, în perioada imediat uh, următoare, pentru că raportarea noastră a început acest lucru, Parlamentul European s-a pronunțat foarte clar pentru o astfel de măsură și cred că ar fi, ar fi interesant să revenim asupra acestui subiect, dar vă voi da cuvântul ca să răspundeți la această întrebare. Așadar, cine vrea să intervină? Doamna Bauer, doamna Belinkeviciute domnul Darda, domnul Sercas, doamna Beres și doamna raportor. Vom începe cu doamna Bauer. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Prezentările au fost foarte interesante. Vă mulțumesc foarte mult pentru ele. Aș avea trei întrebări scurte pentru invitații noștri. În primul rând, legat de cofinanțare. Ce fel de experiență aveți dumneavoastră cu cofinanțarea? Ce fel de instrumente, de ce fel de surse v-ați putut folosi în cofinanțare? O a doua întrebare are de-a face cu agricultura. trebuie să știm câte fonduri au ajuns spre agricultură, însă eu cred că nu e bine ca prin acest fond să fie sprijiniți și agricultorii. O a treia întrebare. În ultima prezentare am auzit că FEGUL și FSE-ul ar trebui să fie armonizate. Unde vede uh, vorbitorul nostru posibilitatea de a armoniza aceste fonduri? Mulțumesc! Da. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să le mulțumesc tuturor vorbitorilor. A fost foarte folositor pentru noi să auzim experiența care există în statele membre în ceea ce privește utilizarea FEG. Propunerile auzite sunt foarte folositoare atunci când ne gândim la perspectivele de viitor. În primul rând, aș dori să subliniez faptul că Fondul European de Ajustare la Globalizare a reușit să folosească 15% din uh, fondurile alocate. E un semnal foarte important. Ne arată că dacă trebuie să fie că există anumite reguli care trebuie să fie schimbate. Statele membre s-au folosit de sprijinul primit foarte bine în sectoare specifice. Așa că am câteva întrebări. Când decidem că e nevoie într-adevăr de FEG, nu credeți că acest prag de 500 de lucrători nu e un parametru bun? Mai ales dacă aruncăm o privire spre statele membre mai mari. Trebuie să găsim modalități prin care să îi putem ajuta pe acei oameni care au fost concediați. În al doilea rând, vedem că fegul are resurse suficiente dacă nu agricultura, prim, dacă agricultura nu primește cea mai mare parte din el. Probabil că am putea crește acest procentaj de 60% pentru unul până la 70%. Apoi, există o nouă cerință de numai puțin de 50% din persoanele reangajate într-o perioadă de 12 luni. Deci nu este foarte clar ce înseamnă o slujbă stabilă, înseamnă o slujbă permanentă. Expertul din Germania ne-a spus că într-o perioadă de 12 luni s-ar putea să existe diferite posibilități de carieră. Așa că, de ce să nu includem și formarea și calificarea? Și aceste două perioade ar trebui să fie incluse în această limită temporală. Încă o întrebare legată de agricultură. Au fost mai multe întrebări legate de agricultură. De ce ne-am dorit să includem agricultura? Dacă decidem că o includem, atunci aceasta trebuie să se supună acelorași reguli. Dacă mulți lucrători sunt concediați în acest sector, atunci ei ar putea să se folosească de fonduri. Însă s-ar putea să nu intre sub competența comisiei noastre. Mulțumesc! Domnul Darden. Doamna mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc experților pentru prezentările lor. Aș fi tentat să spun că mă bucură această mărturie care consolidează opinia noastră în legătură cu acest fond și anume faptul că este foarte necesar. Uh, a fost utilizat foarte mult pentru mulți lucrători. Poate că nu toți lucrătorii au reușit să-și găsească un nou loc de muncă, însă cu siguranță au fost foarte mulți dintre ei ajutați de acest fond. Pe baza celor auzite, mi se pare clar că criteriul criză este foarte util. Se vede că dosarele sunt în principal legate de criză. De asemenea, m-am bucurat să aud cât de important este să fie implicați partenerii, mai ales partenerii sociali. Ne-am mai exprimat în legătură cu necesitatea de a avea un nou regulament și de asemenea este necesar să se păstreze cofinanțarea într-o proporție mare. Mi se pare că suntem de acord că nu este oportun să se extindă la agricultură dar uh, nu să, poate că trebuie să clarificăm acest lucru aici în, par, în Parlament, dar poate că este oarecum pe marginea discuției noastre, dar ar trebui să clarificăm și competențele diferitelor comisii și acest lucru să rămână în tema ocupării locurilor de muncă și nu a agriculturii, pentru că uh, Uh, deși trebuie incluse, incluși toți lucrătorii. Și apoi aș vrea să mai vorbesc despre necesitatea de a se reduce durata prelucrării dosarelor perioada aceasta care trece de la disponibilizări până la intervenția europeană și uh, Aici ajung la întrebarea mea principală. Care sunt sugestiile noastre pentru a se putea tocmai reduce aceste perioade atunci când se acordă intervenția? Și o ultimă întrebare se referă la prezentarea expertului german uh, am fost uh, foarte interesat de uh, prezentarea dumneavoastră și de acord cu acesta, dar am fost surprins de final, că au spus că uh, sub forma asta noi nu mai vrem FEG, pe, da, în ce, sub ce formă o vreți? Pentru că înțeleg că dacă nu este o structură perfectă, putem să o îmbunătățim, dar să o eliminăm, mi s-ar părea, totuși, mi s-ar părea uh, o greșeală, așa că vă rog să vă precizați poziția. Uh, domnul Sergas. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să le mulțumesc celor trei experți care au venit alături de noi astăzi. În prezentările dumnealor ne vor ajuta să ne continuăm munca în următoarele săptămâni. Am întrebări pentru expertul din Spania și pentru cel din Germania. Probabil pe baza întrebărilor mele pot să ne vorbească despre niște chestiuni importante. În Germania, Expertul ne-a spus că fegul este foarte folositor și că acesta este folosit în legătură cu alte politici naționale care țin de restructurare pe timp de criză. Expertul ne-a spus că acesta este unul din motivele pentru care fegul a fost atât de eficient. Aș dori să știu care sunt condițiile și cum au fost uh, abordate politicile naționale. Îi mulțumesc invitatului spaniol că ne-a primit la Barcelona. A fost minunat să mergem acolo, să vedem cum lucrează, să vedem cât de angajată este Spania, chiar dacă trece prin niște vremuri atât de tulburi. Aș dori să ne dea mai multe detalii în ceea ce privește agricultura. Nu am găsit pe nimeni care să fie de acord cu ce ne spune Comisia, și anume că cinci uh, șesim din acestea ar trebui să fie pentru agricultori. Spania este țara, a doua țară că ia, care ia cele mai multe fonduri și este țara care a fost foarte afectată de criză a fost foarte afectată de faptul că piețele de agricultură au fost deschise, taxele vamale au fost eliminate. Domnule Tortuero, aș dori să știu următoarele. Dacă aceste fonduri ar ajunge, ar ajunge în Ministerul Agriculturii, ce s-ar întâmpla în realitate? Ce credeți că se va întâmpla? Știu că e destul de riscant dacă ne veți spun, da un răspuns la această întrebare. Mulțumesc. Pe lângă întrebarea referitoare la mecanismul de criză, aș vrea să mai menționez două, trei puncte. Domnule Husman, ne-ați spus um, că 9 luni e o perioadă prea lungă în această situație um, care ar fi perioada care v-ar conveni și pentru ceilalți doi experți, uh, dacă dumneavoastră sunt și ei de acord cu reducerea acestei perioade și perioada de utilizare. Uh, și tot legat de această perioadă de punere în aplicare, pentru că e o perioadă de observare și apoi perioada de mobilizare a fondului. Și în legătură cu cea din urmă, vreau să întreb pe, uh, pe experta din Lituania, care ne-a spus că FSE este mai bine. Atunci, întrebarea mea este, de ce de ce FSE este mai bun uh, din punct de vedere al uh, duratei. Și pentru toți cei trei experți am trei uh, serii de observații. În primul rând, considerați că ar trebui să se delimiteze o limită de vârstă pentru beneficiarii fondului, pentru că spiritul în care a fost conceput acesta a fost acela de a permite o remobilizare a lucrătorilor disponibilizați, astfel încât să poată să um, Um, aibă un fel de perioadă de tranziție către noi locuri de muncă și am avut, uh, am întâlnit uh, cazuri unde era vorba de lucrători um, mai în vârstă, aproape uh, Um, de vârsta pensionării și care au trecut după aceea la grădinării și așa mai departe, dar aici nu a fost vorba tocmai de șanse de regăsire a, a, de, noi, de noi locuri de muncă. Credeți că ar, ar fi așadar oportun să se stabilească o limită de vârstă și care ar fi aceea? Și apoi o altă întrebare referitoare la cele două criterii pentru mobilizarea fondului. Să zicem că e vorba de o regiune afectată și de o întreprindere afectată. A fost uh, cazul în Germania cu Nokia. Uh, și um, adesea avem impresia că, de fapt, în realitate, în acest uh, caz de mobilizare a fondului, când e vorba de o anumită întreprindere, întreprindere e, ar fi un fel de, uh, de fapt, o strategie de delocalizare a întreprinderii cumva um, mascată și uh, așa trebuie să vedem legislația și dacă ar trebui în acest sens să adăugăm noi condiții pentru întreprinderi. Pentru că ceea ce vreau să spun eu este că atunci când e vorba de o multinațională ar trebui ca mm, fondul acesta mm, pentru ajustarea la globalizare să se aplice, dar ar trebui ca Uniunea să solicite multinaționalei să plătească pentru aceste măsuri de sprijinire a uh, lucrătorilor uh, pe lângă cele um, constituționale, um, legislative sau um, contractuale care sunt deja prevăzute. Și a treia serie de întrebări vizează re, Uh, învățăturile pe care am putea să le tragem uh, din uh, aplicarea um, FEG um, față de cea FSE, din ce am înțeles eu, am avut impresia că FEG um, s-a referit la um, asista, asistarea, asistența oferită unor persoane care sunt mult mai independente. Așa a fost cazul și în realitate. Și dacă acest lucru a diferit în cadrul FSE. Și, în ultimul rând, considerați că ar trebui să se uh, creeze un uh, dispozitiv sau să se folosească anumite dispoziții legislative pentru a se um, relaționa mai bine dispozitivele de um, asistență pentru lucrători și posibilitatea de a se mobiliza anumite microfinanțări, așa cum sunt ele prevăzute uh, în uh, programul european pentru a sprijini în special cei care ar dori eventual să uh, înceapă um, o afacere Doamna raportor. Thank you, madam. And... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc experților, mi s-a părut uh, foarte interesantă discuția aceasta și aș avea mai multe întrebări. În primul rând, legătură cu cele spuse de colegul din Spania, a fost interesant să remarcăm că în Spania 5 din intervenții au fost provocate de globalizare și 13 de criză și, dacă nu greșesc, cred că raportul din Lituania a fost de 4 la 1. Deci, e clar că trebuie să continue derogarea pentru criză. De asemenea, tot uh, Colegul din Spania a spus că ar dori să continue capitolul privind criza și a vorbit de uh, nevoia de cofinanțare în proporție de 65%, dar va fi aceasta disponibilă în cadrul noii propuneri dacă un stat membru are o regiune eligibilă pentru convergență? Cred că e cazul în Spania. De asemenea, ați vorbit despre revizuirea numărului de lucrători acoperiți de această prevedere. Și în acest context mă întreb, credeți că articolul 4.2 nu este suficient de flexibil? Acolo unde se vorbește despre mm, piețe mici ale munci, muncii, etc., și poate exista o derogare de la cei 500 de lucrători dacă concedierile au un impact grav asupra ocupării în economia locală? Întrebarea mea este, credeți că această prevedere este suficient de flexibilă sau doriți și mai multă flexibilitate? Și încă două, întrebări: în, două întrebări. Ați început intervențiile imediat ce ați depus cererea pentru FEC sau ați, ați așteptat să fie uh, alocate fondurile și cât din fonduri ați folosit pentru că nu am fost clar? Uh, Colega din Lituania a spus că rezultatele au fost diferite în diferite circunstanțe. Care au fost problemele cheie, după părerea dumneavoastră, care au influențat obținerea de rezultate diferite? În al doilea rând, aș vrea să mai știu dacă ați început imediat inițiativele, pentru că v-ați referit la faptul că uh, banii din FSE ar putea fi mai bine folosiți. Deci ați utilizat o combinație de fonduri uh, pentru a-i uh, ajuta pe lucrători. Bănuiesc că rata de cofinanțare uh, pentru fondul social este mai generoasă decât pentru uh, FEG. Și aș vrea să știu care este exact și dacă este, diferența e mare. Ați mai vorbit de sfera de aplicare și extinderea sa și ați spus că este discutabil dacă să fie inclus și agricultorii. Și am o întrebare pentru toți trei legată de acest subiect. Să-mi spuneți ce părere aveți. Pentru colegul din Germania mă bucur că ați obținut rezultate exemplare în Germania. Am auzit toate acestea și mă bucur că am auzit și de la dumneavoastră încă o dată. Uh, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să vedem ce putem face, însă ați spus că Comisia nu are o abordare corectă atunci când extinde sfera de aplicare și la agricultori. Deci vreau să vă întreb pe toți trei în acest context. 1. Credeți că ar trebui să fie incluși agricultorii? 2. Dacă sunt incluși, ar trebui să fie incluși pe aceeași bază cu toți lucrătorii sau pe o bază diferită? Și dacă ă, pe o bază diferită, atunci trebuie Comisia să fie cea care decide asupra criteriului și util să utilizeze actele delegate? Și în cele din urmă, cred că ne-ați pomenit sumele, dar vă rog să ni le pomeniți din nou. Și în cele din urmă, colegul din Germania s-a referit la criză și la faptul că în noul regulament aceasta este definită prea vag. Aș vrea să știu uh, care este părerea dumneavoastră? Credeți că ar trebui să, fie, să devină mai stricte criteriile? La articolul uh, 2b se vorbește despre persoane concediate din cauza unor uh, disfuncții grave din economia locală sau regională provocată într-o oarecare măsură de criză, deci să se poată demonstra legătura dintre criză și concedieri. Să zicem că uh, sunt inundați într-o regiune uh, și este afectată o întreprindere sau un nor de cenușă uh, scoate de pe piață liniile aeriene, să spunem, sau nu le permite să-și desfășoare activitatea. Deci, credeți că ar trebui să fie uh, aplicate criterii mai stricte și ce avantaj ar decurge de aici? Mulțumesc! Sunt convinsă că cei trei experți au luat notă de toate întrebările și încă în 5 minute vor reuși să răspundă la toate întrebările. Vă propun să uh, le dăm cuvântul în aceeași ordine și vom începe cu doamna Macheviciene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Voi încerca să mă concentrez asupra întrebărilor principale. Probabil că nu voi reuși să răspund chiar la toate. rata de cofinanțare de 65%, aceasta este mult mai bună decât cea de 50% pentru Lituania, iar cea de 85% pentru Fondul Social este mult mai bună decât 65% pentru FEG. Un uh, deputat a spus pe bună dreptate că acum Lituania primește finanț- finanțare din cadrul FSE într-o rată de cofinanțare de 85%, ceea ce este bine. Lituania a utilizat măsuri de intervenție imediat în faza de depunere a cererilor, pentru că am uh, utilizat finanțarea din uh, fondul de ocupare, deci din bugetul național. Fără aceste fonduri nu am fi putut să uh, lansăm proiectele. Așadar, trebuie să remarc faptul că noi am încercat să combinăm diferite surse de finanțare. Am încercat să contopim mai multe fonduri, fondul uh, social și fondul pentru ocupare. Cum s-ar putea ameliora situația și care ar, cum s-ar putea scurta termenul? Uh, în Lituania, când încercăm să evaluăm proiectele, sigur că durează, însă scenariul de trei luni este unul perfect. Înțeleg că e greu să se atingă acest termen, Însă dacă eu aș fi în poziția de a lua decizia, aș încerca să evaluez uh, problemele apărute în evaluarea proiectelor sectoriale. Putem evalua întreprinderi care provin din alte sectoare nu sunt pe list, dacă nu sunt pe lista întreprinderilor respective, de ce să nu le includem? Dacă vedem că putem economisi astfel fonduri și dacă găsim fonduri suplimentare, poate putem include și alte întreprinderi din alte sectoare, astfel am avea mai multă flexibilitate. Colegul meu din Germania a spus pe bună dreptate că nu uh, ne concentrăm cu adevărat pe soluțiile la probleme nu încercăm să fim suficient de uh, specifici. În ceea ce privește capitolul 4 și pragul de 500 de lucrători, regulamentul actual și viitorul regulament prevăd posibilitatea de a se depune o aplicare, o cerere și cu un număr mai mic de lucrători. Dar dacă vorbim de concedieri 500 pentru Lituania, cum se prevede în regulament, uh, trebuie să respectăm acest parametru de 500 și acesta este un prag însă, din păcate, prea mare pentru Lituania. Pentru că cam 1,2% din întreprinderile noastre uh, angajează 500 de lucrători, deci este o cifră problematică pentru țara noastră. În legătură cu agricultura, nu cred că o să pot spune nimic nou în acest sens. M-am referit uh, în introducere la acest subiect. Nu contează de ce își pierd agricultorii locurile de muncă, fie că e o criză, o problemă neașteptată, orice altceva. Toți se uh, înscriu la șomaj și vor fi considerați concediați conform regulilor. Li se vor plăti alocațiile sociale și vor avea și ei uh, garanții de ocupare prevăzute în lege. Așadar, Lituania consideră că nu este fezabil să avem o categorie diferită de agricultori concediați. Sper că m-am referit la majoritatea întrebărilor. Dacă am uitat ceva, vă rog să mă scuzați și să vă rog să mi amintiți dacă mi-a scăpat ceva. Mulțumesc. Domnul Carlos Tortuero Martin, acum. Sí, muchas gracias. Eh, voy a intentar también... Mulțumesc. Am să încerc să răspund și eu la majoritatea întrebărilor, însă au fost atât de multe încât nu știu dacă o să reușesc. În primul rând, în legătură cu finanțarea. În Spania, sursele de finanțare trec prin sistemul de finanțare al comunităților autonome. Așadar, acest lucru se rezolvă printr-un acord între Autoritatea de Gestiune, Autoritatea Europeană de Gestionare a Fondurilor și persoanele responsabile de politica de ocupare în comunitățile autonome. În unele cazuri, liderii economici se implică, cei care sunt responsabili de politicile economice. Așadar, sursele de finanțare sunt regionale, nu provin de la bugetul statului în Spania. În legătură cu chestiunile mai generale care au fost menționate. cum se uh, combină FSE și FEG. E clar că aceste fonduri sunt complementare. Fondul social se referă la politicile structurale și afectează cam pe toată lumea din Uniunea Europeană, pe toți cei care vor să-și amelioreze situația prin formare. Sunt strategii la nivel național și la nivel european, într-un cadru plurianual, iar obiectivele se modifică pe măsură ce sunt atinse. Așadar, fondul de ajustare la globalizare este unul complet diferit. Este un fond de acțiune, este un fond uh, de reacție pe termen scurt, de reacție imediată, care poate să contribuie la atenuarea unor probleme grave care apar într-un moment uh, specific și anume atunci când un număr mare de lucrători își pierd locurile de muncă. Din acest punct de vedere, cele două fonduri se uh, completează, însă acționând fiecare în sfera lui. Din experiența spaniolă, în ceea ce privește uh, asistența primită din uh, Fondul de Ajustare la Globalizare, pot să vă spun că perioada aceasta este prea lungă ca să putem utiliza fondurile. Perioada scursă de la depunerea cererii până la aprobare, până se desfășoară toate dezbaterile necesare și procedurile administrative. Așadar, uh, aceste programe își pot pierde tocmai acest caracter de reacție imediată, deci își contrazic propriul scop. În unele cazuri, autoritățile regionale pot să uh, anticipeze programele și fac acest lucru prin Fondul Social European sau prin Programul Regional Operativ. Pentru că în Spania fiecare regiune are un program operațional. Așadar, utilizează bugetul comunităților autonome. Însă e important să ne dăm seama că fondurile din uh, FEG, odată ce ajung, pot fi adăugate la proiectele existente și dacă ajutorul nu vine, aceste uh, proiecte de plată țintite, care implică surse foarte diverse, atunci proiectul nu poate să fie continuat și nu este posibil să se uh, găsească noi locuri de muncă pentru lucrători. În ceea ce privește ratele de cofinanțare, din punctul nostru de vedere, blocajul actual care ne obligă să revenim la 50% nu este acceptabil. Nu vom reuși pentru că este o un pas înapoi și noi considerăm că nu are niciun sens. Dacă mai sunt încă bani disponibili în fond, deocamdată criza financiară și economică este foarte gravă. Așadar, cele 65 sigur că s-a mai vorbit de 75, de 85, însă în aceste circunstanțe orice sporire a finanțării comunitare care este disponibilă va duce la rezultate mult mai bune. În ceea ce privește numărul de lucrători, mai specific, noi avem uh, pragul de 500 de lucrători, am putea spune 300. În Spania, economia se bazează pe foarte multe întreprinderi mici. Există un număr foarte mare de astfel de întreprinderi. În mod evident, finanțarea ar putea fi declanșată la un nivel mai mare dacă sunt concedieri foarte numeroase. Aș dori să-i răspund uh, uh, colegului din Spania, Alejandro Secas, și aș dori să-i mulțumesc pentru cuvintele bune legate de deplasarea în Spania. Parlamentul European a trimis o delegație în Spania și, uh, oricum, eu aș vrea să vă spun acum uh, ceva despre agricultură. Noi nu înțelegem de ce agricultura este inclusă în FEG. Noi considerăm că nu își are locul acolo. Politica agricolă are pro propriile sale fonduri, are o cultură, o tradiție și are obiective specifice și uh, sarcini specifice. Deci nu înțeleg cum putem să alocăm o parte atât de mare din FEG agriculturii. Pentru că, de fapt, proiectul este pe o scară mult mai largă și cred că cumva astfel se uh, distorsionează și obiectivele FEG dacă se utilizează banii în acest fel. Poate ar trebui să se creeze un fond special pentru agricultură. și astfel uh, s-ar evita pierderea de resurse pentru alte întreprinderi. Însă noi oricum nu suntem pentru includerea agriculturii în acest fond. Vorbitorul întrerupe. Mm, eu v-aș întrerupe dacă vreți, mai puteți adăuga o frază, un mesaj esențial și apoi trecem la următorul vorbitor. El de la globalizare. Fondul European de Ajustare la Globalizare este un fond extrem de important care poate să-i ajute pe cei care și-au pierdut locurile de muncă în caz de concedieri colective. Așadar, trebuie să fie menținut și trebuie să fie posibil să se amelioreze gestionarea și eficacitatea. În același timp, trebuie să constatăm un angajament sporit al partenerilor sociali și locali și participare mai mare a lor la program. Mulțumesc, domnul Husman. Deci, pe repede înainte. V o limitare a vârstei. Având în vedere dezvoltările din Europa, mă pot referi la următoarele. Probabil că ar putea să existe o asemenea limitare, însă eu nu cred că e ceva ce se aliniază unui tablou european. Termenii. Pentru noi, cred că șase luni ar fi suficiente, în mod realist. Apoi, despre starea de fapt de care ne vorbeați, despre sediul companiilor, ne-ați dat exemplu Nokia, doamnă Berez. În Germania, experiența este cu totul altfel. Întâi, partenerii sociali trebuie să cadă de acord asupra unui plan social, adică trebuie să decidă și câți oameni urmează să fie concediați și așa mai departe, iar abia după aceea se face apel la FEG. Companiile care au de-a face cu concedieri sunt afectate de concedieri, nu sunt cele care rapid intră în contact cu fegul, nu se discută, da, treceți printr-o perioadă de criză, întâi e nevoie de un plan social și apoi începem să analizăm situația, să vedem cum prin măsurile noastre, politicile naționale și apoi prin FEG putem să-i ajutăm. Pentru noi, Ministerul Muncii este cel care e responsabil cu fegul și punerea în aplicare a dispozițiilor din acesta. Există o agenție federală pentru muncă care se implică, dar odată ce au ajuns partenerii sociali la o înțelegere, ei decid ce au de făcut și apoi se face un transfer spre măsurile corespunzătoare. La nivel public, lucrurile stau în felul următor. Companiile ni se adresează, încearcă să ni se adreseze de timpuriu, ne întreabă despre feg, ce fel de mijloace le dau la dispoziție și apoi se ajunge la numărul de oameni care vor fi concediați și acesta poate să fie crescut. Întrebarea ce putem învăța din FEG FSE E un subiect pe care l-am discutat și cu Comisia. Ce putem învăța din noul regulament? Putem uh, vorbi despre o concentrare mai bună și o aplicare mai precisă a instrumentelor. Ce valoare adăugată are acest instrument? dacă există niște, sunt definite niște scopuri și ne dorim să ajungem la efectul scontat, atunci, ca să vorbesc pe scurt, noi suntem pentru acest nou regulament al FEG, dar trebuie să fie păstrată și orientarea care există pe piața muncii. Nu există îmbunătățiri pe moment în ceea ce privește Fondul European de Ajustare la Globalizare. Acum încercăm să concentrăm mai bine instrumentele și să ne adresăm exact grupurilor țintă. Cred că FEG-ul ar trebui să ia pe această cale și nu să meargă pe drumul modernizării, cum se întâmplă acum, pentru că credem că ar însemna de fapt un regres. Apoi despre experiență am vorbit deja, acum despre performanță despre performanțe în ceea ce privește cofinanțarea. În Germania, în primul rând, vorbim despre niște transferuri de sume mai mici de bani spre agent agenția noastră pentru muncă. Nici noi nu avem mijloace bugetare care ne stau la dispoziție. S-ar putea lua foarte multe măsuri, măsuri în ceea ce privește clarificarea diferitelor grupuri de țintă și continuarea formării prin, cadru, prin intermediul FEG. Apoi, renunțarea la FEG, despre care vorbeam înainte. Am spus care este poziția Germaniei în acest sens și dacă ne uităm puțin la istorie, vedem că în 2006-2007 Germania era deja împotriva acestui uh, instrument de intervenție. La cum arată situația acum în Consiliu Germania, pot să vă spun, în ce va face? Va refuza din nou, nou fegul sub noua formă în care va apărea. Trebuie să vă spun acest lucru, aceasta este poziția Germaniei cu privire la subiect. Euh, permettez permite une surprise. Euh, on vous invite ici. Uh, da, mulțumim foarte mult. Vă invităm aici și spuneți că în Germania se folosește cel mai bine fegul și cred că această experiență germană poate să ne facă să tragem multe învățăminte pentru utilizarea corespunzătoare a fegului, însă până la urmă ceea ce funcționează nu-i convine Germaniei. Nu vreau să vă interpelez uh, direct, pentru că știu că asta este impresia guvernului dumneavoastră, dar dați-mi voi totuși să mă arăt surprinsă, foarte surprinsă, chiar față de această poziție care nu oferă Europei uh, um, uneltele eficiente pentru a combate criza. Uh, doamna Marken, doriți să interveniți? Da, doar două minute, un minut chiar pentru răspunsuri după aceea. Uh, Ultimul vorbitor a spus, a spus care este poziția guvernului uh, german, dar au spus că în noua formă modificată nu o susțin. A menționat aceste incluziune a a um, um, agricultorilor și a problemei crizei. Mai sunt și alte probleme care le pun probleme pentru că aș vrea să mi le spună, care îi fac să nu accepte acest fec. Da, mulțumesc că i-ați dat uh, invitatului ocazia de a fi mai clar. Eu am avut impresia din ce a spus el că, de fapt, uh, acesta a fost poziția uh, Germaniei de la bun început, de când au început discuțiile. Dar se pare că există o poziție mai nuanțată, poate puteți să ne spuneți mai multe, domnule Huzman. Also ich könnte jetzt was zum Krisenbegriff vielleicht noch mal sagen. Aș putea să mai spun câte ceva despre termenul de criză. Am vorbit despre cele două puncte care sunt foarte importante. Dacă Parlamentul vine cu niște mecanisme de corectare în ceea ce privește agricultura și alte domenii sau vine cu o definiție mai clară a crizei, atunci, din câte știu eu și din câte știu opoziția Germanei în Consiliu, aceasta nu se va schimba. Eu v-am spus doar care e poziția Germaniei și anume un nu foarte clar pentru FEG. Acest lucru vi l-am putut comunica. Dar confirmați caracterul foarte bun al experienței uh, Germaniei în utilizarea sa a mobilizării acestui fond? ist eine etwas komische Situation für mich. Situația e puțin ciudată pentru mine, pentru că, ca răspunzător pentru FEC, v-am spus care sunt rezultatele pe care le avem în domeniu. Am mai spus foarte clar că dacă urmărim politica de pe piața muncii în ansamblul ei, atunci FEG-ul este abia ceva suplimentar. Mm. Noi avem acele măsări naționale, politice pe piața muncii și puteam să ne descurcăm și cu ele. S-au înregistrat aceste succese, însă există și o părere majoritară conform cărea nu totul s-a, desfășurat corespunzător. Mulțumim pentru aceste clarificări care sunt foarte importante pentru noi. Următoarea etapă a raportului doamnei Harkin, uh, în perspectiva acesteia, iată că lucrurile sunt complet deschise, în sensul că mm, trebuie chiar înainte de a, put, de a putea trimite spre traducere raportul doamnei Harkin să uh, avem o, o procedură de arbitraj cu Comisia, nu pentru bugete, mă scuzați, uh, Bugetul va fi interesat cu siguranță de rezultat, dar trebuie să trimitem, um, să arbitrăm cumva cu Comisia pentru Agricultură, să vedem cum ne organizăm Până atunci uh, vă mulțumim, uh, stimați invitați. Um, probabil că v-ați dat seama că a fost o discuție foarte deschisă și foarte interesantă pentru membrii acestei comisii și care a conținut un mesaj foarte clar referitor la um, aspectele privind agriculturii. Și interesante pentru Comisia pentru um, Agricultură. Acum voi da cuvântul domnului uh, Darden pentru prezentarea amendamentelor sale um, referitoare la consolidarea um, supravegherii economice și bugetare a statelor membre afectate sau amenințate cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Poate să aștept uh, un minut să se calmeze lucrurile. Merci. Uh. Mulțumesc. În primul rând aș vrea să menționez că foarte multe amendamente au fost înaintate, aproximativ 90 de astfel amendamente au fost depuse. Uh, unele reprinse deja în uh, raportul inițial, altele pe care le-am care au fost depuse ulterior, în uh, mare aceste amendamente sunt cumva în același sens și putem să fim de acord cu o mare parte dintre acestea, poate că va trebui să le scriem, ca o, să le scriem sub forma unor compromisuri și voi propune săptămâna viitoare diferiților raportori din umbră cum să le elaborăm um, la final câteva comentarii, totuși, în primul rând, în ceea ce privește problema competenței a competenței comisiei noastre um, vis-a-vis -vis de unele amendamente care țin mai degrabă de um, Comisia pentru Afaceri Monetare și um, Economice, mai ales când este vorba de noi proceduri uh, care trebuie să fie aplicate sau uh, majoritate de vot în cadrul Consiliului. Cred că ar fi bine să se clarifice lucrurile în ceea ce privește faptul că această comisie a noastră să se poată um, pronunța asupra acestor amendamente sau nu și dacă le menținem uh, aici, să le discutăm între membrii comisiei sau dacă ne gândim că ar trebui să le respingem, iată un subiect asupra căruia ar trebui să discutăm. Un alt uh, punct important care ține de care se regăsește în mai multe amendamente se referă la macrocondiționalitatea economică pentru accesul la fondurile structurale. Uh, unele amendamente uh, sugerează pur și simplu uh, suprimarea, eliminarea articolului 6 alinatul AA eu depusesem un amendament mai degrabă în sensul invers uh, celui inițial, în sensul că în loc să uh, insistăm pe un stat membru în dificultate, mai degrabă să-l ajutăm și să folosim uh, uh mai intensiv uh, instrumentele de solidaritate pentru a-l sprijini, să vedem până la urmă care va fi cea mai bună strategie. Cred că acest lucru se poate realiza prin negocieri. Uh, un alt element uh, pe care vreau să-l menționez uh, în încheiere se referă la atitudinea categorică uh, a anumitor grupuri, în special a unor membri care au depus un amendament care elimină pentru mine pur și simplu textul uh, um, pachetului de două um, regulamente pe care îl discutăm, uh, mai degrabă chiar um, în, ceea ce privește abordarea noastră referitoare la pachetul de șase uh, regulamente sau cel de două regulamente, am spus acest lucru și în trecut, cred că ar fi bine să dăm acestor texte o conotație um, clară a respectării strate strategiei, um, obiectivelor strategiei 2020, mai ales în ceea ce privește um, obiectivele sociale și cele legate de ocuparea forței de, de muncă și cred că ar trebui să punem accent asupra acestor subiecte în avizul nostru. Iată câteva um, mențiuni referitoare la amendamentele respective. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Dubac. Voorzitter. Ik heb ook een aantal uh, amendementen en opmerkingen geformuleerd op het uh, voorstel. Mulțumesc foarte mult. Am formulat și eu niște amendamente în ceea ce privește raportul domnului Darden. În cea mai mare parte sunt mulțumit de, com- de propunerea comisiei. Acest lucru înseamnă că îl sprijin și pe domnul Darden. Da, ar putea fi foarte importantă această reformare pentru că trebuie să le ajutăm pe statele membre să facă față reformelor structurale de acum, însă în același timp trebuie să cerem și o clarificare, o clarificare a situației bugetare. E nevoie de creștere și ocupare, însă cred că acestea trebuie obținute într-un mod inteligent. Nu putem pur și simplu să scriem pe o hârtie despre locuri de muncă sociale și așa mai departe. Trebuie să vedem exact cum duc aceste fapte la o valoare adăugată în realitate. Articolul 28 uh, din uh, Cartea Drepturilor Fundamentale fac referire la, se face referire la acesta. Apoi, mai există o referire și la tarife. Eu aș fi vrut să se pună accentul pe dreptul la muncă și în acest sens am depus un amendament. Sper că domnul raportor care cunoaște deja discuția, va sprijini amendamentul în cauză ne dorim mai multă ocupare în Uniunea Europeană. E clar că atunci trebuie să cerem reforme structurale peste tot în Europa. A spus și domnul raportor acest lucru. A spus că probabil nu noi suntem comisia responsabilă pe fond, însă eu cred că totuși noi, această comisie, trebuie să trimitem acest semnal și anume că ne gândim cum ar trebui să arate reformele structurale în Europa. În acest sens am depus două amendamente unul are de-a face cu faptul că în trecut s-a constatat că statele membre nu sunt în stare să se controleze unele pe celelalte. Are de-a face acest fapt cu act pachetul de șase acte legislative și alte texte pe care le-am aprobat. E nevoie de un dialog consolidat între instituțiile europene, între instituțiile europene și parlamentele naționale. Trebuie să fie crescut gradul de transparență în procedurile noastre și legitimitatea democratică trebuie să fie garantată. Mă bucur de o colaborare foarte bună cu domnul raportor, mai ales când vorbim despre munca cu raportorii din umbră ca să ajungem la niște compromise, compromisuri constructive. Mulțumesc pentru această intervenție voi, mă voi referi la un subiect pe care l-ați menționat, care face, poate v-ar face să uh, depuneți uh, amendamente mai degrabă în Comisia Economică, mai ales în ceea ce privește dialogul economic, pentru că acest lucru ține mai degrabă de Comisia respectivă. Vreau um, să vă informăm referitor la amendamentele care puneau uh, probleme în ceea ce privește competența, tocmai pentru a vă gândi dacă doriți poate să le retrageți uh, și să beneficiați de termenul de repunere a amendamentelor în, com în Comisia pentru Economie pentru a faceți lucrul acolo. Doamna Ciubăr. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să vă spun câte ceva despre amendamentele noastre. Am depus amendamente pentru a exprima faptul că ar trebui să respingem propunerea Comisiei. Opinia mea e că aceste măsuri de supraveghere bugetară și economică ar putea să introducă și mai multe măsuri de austeritate față de cele existente iar astfel de măsuri afectează foarte mult cetățenii în viața lor de zi cu zi, de aceea trebuie să ținem cont de realitatea de acum. În linii mari, în această comisie trebuie să ne gândim la aceste măsuri de austeritate și la felul în care sunt acestea implementate în diferitele state membre. Crește timpul de muncă, Apoi, e mai ușor să fie concediați lucrătorii. Și acestea sunt niște soluții care vor crea o, un grad ridicat de șomaj și asta într-un mod direct. Vor, nu doar că vor cauza un grad mai mare al șomajului, dar și angajarea va deveni mai dificilă pentru cetățeni. Ținând cont de faptul că traversăm o criză economică în Uniunea Europeană, vreau să spun că aceste măsuri nu duc spre nicio perspectivă de creștere sau de o creștere a numărului de locuri de muncă disponibile. Știu că trebuie să împăcăm lucrurile, dar adevărul e acesta. Dacă nu se ia niciun fel de acțiune, nu se va înregistra niciun fel de creștere. Aceasta este poziția noastră de a refuza această propunere. Doamna Turinen. Uh, um, a fost foarte rapid. Câteva comentarii. În ceea ce privește raportul Darden, îmi pare rău, nu am, nu am fost în sală pe parcursul prezentării, dar cred că ați mers, pe linii, ați mers deja pe liniile stabilite. Uh, în ceea ce privește regimul ca atare, vorbim de un pachet cu două acte legislative, după cel cu șase. Da, urmărim calea pe care ne-am propus-o. Și această cale este cea privind bugetul public, controlul deficitelor, controlul datoriilor în guvernele europene. Da, e foarte clar că nu e suficient, nu va duce la o rezolvare a crizei, putem spune clar acest lucru. Există elemente care sunt prociclice, care vor face lucrurile să stea și mai prost, așa cum tocmai am auzit. Toate acestea fiind spuse, noi, această comisie, dar și grupurile politice, trebuie să știm că aceste documente vor veni, fie că ne place, fie că nu. Consiliul chiar ne-a cerut să grăbim adoptarea textului, așa că acesta va fi pe masă. Așa că eu cred că trebuie să modificăm conținutul, să ne asigurăm că este mai echilibrat. Noi, verzii, spunem următoarele. Programele pentru țările care întâmpină dificultăți foarte mari, adică raportul Darden, trebuie să țină cont și de creștere și locuri de muncă. Nu putem să avem o abordare unică, aceea pe bugete, bugete care să fie puse la dispoziție, însă lăsând la o parte aspectele sociale, strategiile pentru creștere, pentru ocupare și obiectivele strategiei Europa 2020. Trebuie să ținem cont de toate elementele, nu doar de partea bugetară. Aceasta este sugestia pe care o avem noi și avem amendamente pentru a modifica astfel textul. Cred că ar fi o îmbunătățire foarte bună a raportului dacă reușim să facem, să acționăm așa ca comisie și, și în cadrul comisiei ECON. Aceasta este abordarea noastră. dar e puțin unilateral, vom continua pe această linie, dar pe de altă parte se va pune în aplicare acest text. Așa că de ce să nu luptăm pentru conținut, ca acesta să fie cel corect și cel bun. Raportul Darden poate să fie folositor. Poate să fie folositor în ceea ce privește legislația care se adresează țărilor care se confruntă cu dificultăți foarte mari. Până acum acest domeniu nu este bine reglementat. Ce se întâmplă în Grecia? Care este relația dintre Uh, Grecia și Comisie. Nu există niciun fel de reguli, nu există sisteme de protecție socială. Acest lucru înseamnă că salariile au de suferit. Comisia, comisia face niște recomandări în ceea ce privește salarii, salariile. Aici noi avem posibilitatea de a include niște clauze sociale astfel încât nivelurile salariale să fie respectate. Deci putem să facem, să venim cu niște reguli în acest domeniu atât de nereglementat, ceva astfel încât să putem să le ajutăm pe aceste țări, dacă facem lucrurile cum trebuie. E o altă metodă de gândire. Mulțumesc! Nu mai sunt alți uh, vorbitori, deci îi voi da din nou cuvântul domnului Darden. Înainte de a face acest lucru, uh, vreau să mai spun că e drept că multe țin aici de Comisia Econ, însă aș dori să vă amintesc că până la urmă, indiferent de confuzia juridică introdusă de duplicarea dintre inițiativele Comisiei, inițiativele statelor membre care au dus la redactarea unui nou tratat internațional, până la urmă strategia raportorului de la Comisia ECON va fi aceea de a include în legislația secundară conținutul unui tratat a cărui soartă este încă deschisă, pentru că la începutul săptămânii am aflat că în Irlanda acest tratat va fi uh, supus unei ratificări prin referendum. Deci știm ce riscuri apar aici, ca să nu mai menționăm uh, statele care s-au uh, angajat într-o renegociere a aș tratat. Și aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc diferiților participanți pentru că și-au exprimat reflexiile și mi-au vorbit despre amendamentele pe care le vor depune. Aș dori să mai revin asupra ultimei intervenții a colegei Turunen. Cred că, într-adevăr, despre asta e vorba. Dorim un text mai echilibrat și acesta este sensul raportului meu, să țină cont, ca, de fapt, ca aceste obiective bugetare să țină cont de obiectivele strategiei 2020, de obiectivele sociale, de obiectivele de creștere și uh, toate acestea, bineînțeles, în domeniul ocupării. Mai multe amendamente consolidează acest uh, spirit și cred că vom putea să fim de acord foarte rapid. Cred că dacă nu spunem aceste lucruri aici și nu introducem aceste lucruri în avizul nostru, cred că alte comisii nu o vor face. Așadar, e foarte important să insistăm cât mai mult asupra acestor elemente în uh, cadrul acestui raport și în cadrul uh, discuțiilor cu diferiții raportori din umbră voi insista asupra acestui subiect. Vă mulțumesc foarte mult! Putem să vă urăm spor la treabă în ceea ce privește redactarea de amente de compromis. Știu că Comisia Econ și-a schimbat uh, calendarul, deci uh, și termenele de depunere a amendamentelor au fost amânate pentru 12 martie, iar votul va avea loc doar în 26 aprilie sau ceva de genul acesta. Însă cred că calendarul nostru nu este prea mult influențat de acest lucru, deci vă vom examina amendamentele în data de... Vom discuta, pe, vom vota pe 26, deci atunci vom vedea amendamentele de compromis, de fapt, și vom vota pe 27, nu așa? La punctul 15 de pe ordinea de zi voi da cuvântul unui domnului Tamaș Deutsch pentru raportul privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro. E vorba de un raport pentru aviz. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, Așa cum am spus și acum câteva săptămâni, atunci când am discutat pentru prima oară despre acest proiect, mai ales dacă vorbim despre propunerea comisiei, atunci unii dintre noi au spus că acum, după pachetul cu șase acte legislative, urmează cel cu două Încă de pe atunci a fost foarte clar că ce, aceste două documente au o legătură strânsă între ele. Obiectivele sunt cam aceleași. În ultimele săptămâni am primit peste 80 de amendamente, am primit 80 de amendamente la acest proiect. Toate aceste amendamente sunt importante pentru mine și vreau să le mulțumesc tuturor, fiecare a dorit să îmbunătățească textul. Pot doar să îi asigur pe colegi că majoritatea amendamentelor care au fost depuse sunt constructive și merg în direcția în care, pe care mi-o doresc și eu. Cred că noi toți putem să sprijinim amendamentele. Acestea completează și îmbunătățesc uh, documentul. Îl îmbunătățesc și când vorbim despre pactul de stabilitate și creștere și obiectivele din strategia UE 2020. Există și amendamente pe care nu le pot sprijini, e foarte clar acest fapt. Acestea fac ca proiectul de aviz să devină mai incoerent. Există poziții și păreri care se ascund în spatele amendamentului și încearcă să atingă tocmai partea principală din propunerea comisiei. Însă, în ceea ce privește majoritatea amendamentelor, le pot sprijini, sunt de acord cu ele. Ceea ce se propune prin amendamente, fa, prin unele dintre amendamente, duce de fapt la o neclaritate a textului. pot să sprijin acele amendamente care urmează logica pe care am început, care își doresc să aducă un echilibru între obiectivele sociale de ocupare și obiectivele politicii bugetare. Totul pornește de la faptul că e foarte importantă uh, Um, proiectarea bugetului de către statele membre. Voi lucra și asupra amendamentelor de compromis, voi discuta cu raportorii din umbră despre acestea. Cred că există posibilitatea ca această comisie a noastră să accepte acest aviz. Monsieur de Bacher, pardon. Domnul de Bacher și apoi doamna Turunen. Eh, mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc raportorului. Sunt de acord cu principiile esențiale din propunerea comisiei și cu ideea ce stă la baza propunerii comisiei. Am dorit să uh, depunem niște amendamente la acest raport în legătură cu obiectivele 2020. Cred că sunt, uh, sunt de menționat și de asemenea trebuie să ne referim la creștere, la ocupare și la semestrul european. Și de asemenea la necesitatea ca Uniunea Europeană să promoveze un nivel ridicat de ocupare, ceea ce e important și pentru grupul meu. Sigur că trebuie să acționăm în mod durabil, menționând și discuțiile pe care le-am avut în legătură cu faptul că statele membre își echilibrează bugetele pentru a avea o ocupare durabilă. Un alt lucru important, cred că toată lumea e de acord că avem nevoie de mai multă ocupare dacă dorim ca sistemele de asigurări sociale să funcționeze. E foarte bine să spunem toate acestea în teorie, dar trebuie să ne asigurăm că avem și măsuri practice pentru a obține un nivel mai ridicat de ocupare, mai multă creștere și mai multe locuri de muncă. Sunt câteva adăugiri fundamentale la propunerea comisiei care trebuie făcute. Unele dintre acestea uh, au fost menționate. A existat o propunere uh, referitoare la un fond de salvare european, care se leagă și de chestiunea euroobligațiunilor. Poate că acesta este un lucru pe care l-am putea face pentru ca piețele europene și uh, sistemul social european să devină mai stabile. Există și o propunere uh, de a cere statelor membre să uh, arate Comisiei și Consiliului ce deficit planificat au. Este o idee bună, conform unui sondaj de opinie, se pare că cetățenii doresc ca statele să își prezinte uh, bilanțurile, să aibă bugete echilibrate sau chiar excedent. Acest deficit de 3% este considerat un standard acceptabil și poate că este chiar uh, un nivel minim ce ar trebui să fie implementat. În cele din urmă, mm, ar trebui să existe un dialog între instituțiile naționale și uh, instituțiile europene, mă scuzați, și parlamentele naționale. Cred că este foarte bine să discutăm uh, între noi și să facem schimb de opinii. Deci aștept cu nerăbdare să lucrez cu raportorul și cu raportorii din umbră ca să ajungem la rezultate concrete și să explicăm în ce direcție dorim să se meargă. Doamna Turunen și apoi domnul Darden. Doamna Turunen. Mulțumesc foarte mult uh, raportorului pentru că ne-a invitat la această discuție despre amendamente și uh, cu raportorii din umbră. În legătură cu întregul regim, un comentariu, am spus ceva și mai devreme, guvernanța economică, da, însă în mod clar una echilibrată și asta încercăm noi să realizăm prin aceste două rapoarte. Așadar, nu doar uh, să se pună accentul pe deficit, dar și o guvernanță uh, centrată pe investiții, pe angajamentele UE 2020 și, în acest sens, uh, și o guvernanță mai echilibrată decât cea pe care am văzut-o până acum. Un aspect foarte important pentru noi, pentru verzi, pe care l-am mai subliniat, este cel legat de controlul democratic. Pentru că atunci când unele competențe țin de nivelul comun, de nivelul european, este nevoie și de un control democratic adecvat și acest Parlament are posibilitatea de a interveni, de asemenea partenerii sociali și ONG-urile relevante. Cred că este un aspect foarte important care trebuie inclus și un alt aspect pe care l-am și adăugat uh, la unele texte se referă la analiza de impact social. Adică atunci când sugerezi anumite măsuri, trebuie să te și gândești și la fel și comisia va fi obligată să reflecteze și la eventualele consecințe. Poate că nu am elaborat în acest sens, dar poate am putea să dezvoltăm ideea acestui, acestei analize de impact social. Sigur că e vorba de șomaj, e vorba și de consecințele asupra um, alocațiilor sociale, de șomaj, de exemplu, și asupra salariilor și a măsurilor de incluziune socială. Așadar, ar trebui să descriem mai în detaliu ce credem noi că ar trebui să conțină această analiză de impact. E o idee foarte importantă și, la fel, este cea a controlului democratic și uh, cea a echilibrului global. Deci aștept cu nerăbdare să uh, ne apucăm de treabă. Și am să repet ce a spus Darden mai devreme. Comisia noastră are o obligație, nu doar un drept, ci și o obligație de uh, a, de a asuma o poziție foarte puternică de data aceasta în legătură cu politicile economice în Uniunea Europeană, care trebuie să contribuie la creștere și la ocupare, pentru că altfel nu știu ce mai facem. Domnul Darden. Mulțumesc, doamnă președinte. În două cuvinte aș vrea să spun că amendamentele pe care le-am depus la acest raport au fost depuse din dorința de coerență între cele două texte. Cred că este foarte important să existe o coerență între cele două texte și, de asemenea, am urmat reflexia pe care v-am prezentat-o mai devreme și anume de a obține politici bugetare echilibrate care să integreze și necesitatea de a uh, favoriza creșterea pe termen scurt sau uh, mediu, crearea de locuri de muncă și un obiectiv fundamental de incluziune socială și de combatere a sărăciei. Deci, uh, din această perspectivă am depus amendamentele și evident că vă stăm la dispoziție pentru a discuta cu raportorul. Vă mulțumesc. Domnule raportor. Köszönöm a tisztelt kollégák véleményét egy önvallomással. Le mulțumesc colegilor. Trebuie să recunosc ceva. Eu sunt un mare fan al acestui Tupac. Pentru a evita orice neînțelegere, nu mă refer acum la cele două propuneri a comisiei când zic Tupac, ci mă gândesc la ceva de acum 15 ani, la rapperul american Tupac, care a fost ucis deci mă refeream la acest uh, cântăreț de hip-hop american și nu aș vrea ca și pachetul nostru cu două acte legislative, Tupecul nostru, să aibă aceeași, aceeași soartă ca rapperul Tupec. Sunt de acord cu abordarea colegilor, da, e nevoie de un echilibru. Trebuie să avem o asemenea abordare încât deficitele bugetare să fie reduse, însă în același timp să existe un echilibru și cu domeniul social și cel care ține de chestiunile sociale. Salut uh, și amendamentele care vor veni și sunt uh, dispus să mergem pe o linie foarte clară, astfel încât să avem un aviz foarte bun. Mulțumesc! Même régim, non pas linguistique. Amendamentele Amendamentul domnului Darden um, înseamnă că, um, la fel ca și în cazul raportului uh, trecut, vom vota pe 27. Acum trecem la ultima parte a ordinii de zi. Um, și vom, ne vom referi la amendamentele depuse pentru raportul uh, doamnei Zimmer, um, un aviz pentru Comisia FEM, referitor la aplicarea principiului remunerării egale a bărbaților și a femeilor pentru muncă egală sau muncă de valoare egală. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați spus uh, și dumneavoastră numărul de amendamente care au fost depuse, 140. S-au depus amendamente de către toate grupurile politice din Parlamentul European. Acest lucru se întâmplă destul de rar. Există și amendamente din partea unor europarlamentari care nu sunt membri ai acestei comisii. Există amendamente și din partea colegilor care fac parte atât din această comisie cât și din Comisia FEM. Așa că putem conchide că există o coerență în ceea ce privește obiectivele pe care ni le-am propus în uh, prelucrarea textului nostru, dar și al raportului din Comisia FAM. Am avut ocazia să particip la discuțiile din Comisia FEM și știu foarte bine care sunt scopurile urmărite și în acea comisie. Amendamentele depuse merg în aceeași direcție. Să vorbim acum despre amendamente. Eu am 14 amendamente, adică 10% din totalul amendamentelor. Acest lucru are de a face cu următorul fapt avizul încă de la început era, trebuia să fie foarte general și nu foarte extins. Am încercat astfel să mai precizez, să fac mai precise anumite părți. Așa cum am spus, amendamentele merg cam în aceeași direcție, părerile sunt cam aceleași, acest lucru mi se pare foarte bun. Cred că vorbim despre o problemă politică fiecare um, articol trebuie corelat cu amendament, fiecare amendament trebuie corelat cu, am, cu articolul respectiv, cam aceasta ar fi structura, însă mai există și niște propuneri care vor trebui încadrate în amendamente de compromis. Săptămâna viitoare am fost invitată la o discuție în ceea ce privește amendamentele de compromis. E nevoie de o împăcare mai bună a vieții profesionale cu cea private și apoi trebuie să, țină, să se țină cont și de acele locuri de muncă care se desfășoară în condiții precare. Nu trebuie să existe probleme în ceea ce privește pensiile Trebuie să exist, nu trebuie să existe niciun fel de discriminare în ceea ce privește salariile în funcție de gen. În această săptămână există o nouă statistică din partea Eurostat care duce la o corectură în proiectul de aviz. Aveam acolo cifrele din anul 2009, acum avem la dispoziție cifrele din anul 2010. Aici Azi există un vid de 16,5% pentru UE27, la, în statele euro vorbim de un procent de 16,8%. Eu cred că această diferență provine din faptul că, de exemplu, Polonia se, Polonia se află acum la 1,9% pentru că în ultimul an a reușit să ajungă de la 10% la 1,9% în ceea ce privește această diferență salarială între bărbați și femei. S-au schimbat, s-a schimbat statistica și pentru că au fost schimbate criteriile folosite, însă situația mai trebuie cercetată. Există amendamente care adrese, se adresează acestei probleme. Mai doresc să vă mai dau încă o informație. Doamna Steinruck a venit cu propunerea ca Ziua Europeană de Plată Egală, care este prevăzută pentru ziua de mâine la nivel european, este această dată de 2 martie și aceasta ar trebui legată de o zi de acțiune. Însă există niște probleme. Fiecare stat membru are o altă dată pentru această zi a plății egale, a remunerației egale, Equal Pay Day. De aceea cred că probabil ar trebui să ne gândim, uh, ar trebui probabil să introducem un amendament oral astfel încât să spunem că atunci când ne dorim să fim eficienți, trebuie să acționăm și în afară, iar acest lucru trebuie să se întâmple în aceeași zi și nu să existe diferențe atât de mari în ceea ce privește data. Există și amendamente legate de conceptul de flexisecuritate. Cred că aici va fi mai greu să ajungem la un compromis. Majoritatea celor care au abordat acest concept um, nu l-au pus în întregime sub semnul întrebării, spre deosebire de mine, însă vom vedea ce se va întâmpla. Din partea unui europarlamentar există un amendament care merg total contrar față de tot ceea ce am propus noi. Sunt sigură că aceste amendamente nu se vor bucura de niciun fel de majoritate la vot. Mulțumesc! Ehm, Madame... Doamna Estrela, după care domnul Koslovski. Doamna Estrela acum. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele socialiștilor și democraților, aș vrea să vă spun că, în general, în mare, suntem de acord cu propunerile pe care le-au înaintat uh, mai mulți colegi, deși sunt câteva cu care nu suntem de acord. Cred că mai trebuie lucrat mult uh, și trebuie să colaborăm cu uh, raportoarea pentru a încerca să ajungem la compromisuri care vor facilita votarea și care vor îmbunătăți de asemenea și textul pe care îl vom trimite Comisiei uh, FEM, care este competentă în fond. Este vorba de un subiect important și raportoarea a făcut referire la acest lucru. M-a spus că au existat uh, progrese în acest sens, dar și pași înapoi. De fapt, între 2009 și 2010, conform datelor Eurostat, s-a înregistrat uh, o ameliorare a situației. S-a um, a existat o reducere de la 17,5 la 16,4, dar în 2004 deja acea, acea marjă trebuia să fie stabilită la 15% conform datelor Eurostat, deci trebuie să continuăm să ducem această luptă pentru că progresele sunt foarte slabe și, după cum am spus, deși s-au înregistrat câteva progrese, au fost și pași înapoi. În acest sens am înaintat câteva amendamente, al căror scop este de a încuraja bunele practici din partea întreprinderilor, astfel încât uh, acestea să fie motivate și încurajate să adopte aceste bune practici, dar și să fie sancționate dacă uh, acceptă um, comportamente discriminatorii, de exemplu. Știm că de obicei feme femeile sunt dezavantajate atunci când este vorba de evoluția în carieră. Și Ehm, mai apar și situații în care nu primesc prime pentru activitate și um, problematice sunt mai ales situațiile în care intră în concediu de maternitate. Aici este vorba de discriminare și trebuie să o combatem. Cât despre remunerare, considerăm că e nevoie de sisteme de remunerare mai accesibile, mai transparente și uh, care să poată fi examinate de, la, în mod public. Dacă ne uităm la grila de salarizare din uh, sectorul uh, public, um, și chiar și în sectorul privat, uh, Um, grilele respective, mai ales în sectorul privat, um, acestea sunt secrete. Colegii nu știu cât câștigă ceilalți, deci practic nu avem niște surse fiabile de date referitoare la această discrepanță în, în um, remunerare. Și în plus, modul în care se face colectarea datelor în acest sens nu este tocmai uh, Uh, corespunzător, lucrurile nu se fac cum trebuie în multe state și practic uh, de multe ori nu știm dacă într-adevăr dovezile care ne spun că s-au înregistrat progrese sunt adevărate. Am văzut așadar o, un salt uh, uh, surprinzător în Polonia și uh, să vedem dacă putem să folosim aceste date. Și în uh, sfârșit, uh, este important să ținem cont de faptul că remunerarea brută pe oră nu este singurul indicator pe care trebuie să-l folosim aici. Mai sunt și alte elemente care țin de pachetul salarial al unei uh, persoane, pe care unele persoane îl primesc și altele nu. În uh, general, aceste lucruri uh, sunt, atunci când este vorba de uh, partea de vârf a mm, uh, salarizării și a nivelului de salarizare. De mai multe ori, femeile a, um, sunt predispuse um, unor slujbe cu normă parțială sau a unor slujbe precare. Deci nu au acces la acest tip de uh, plăți uh, exclusiviste, să spunem. Și cred că Uh, trebuie să includem și aceste lucruri atunci când ne preocupăm de problema diferențelor de uh, remunerare și, de fapt, aceste probleme, dacă ne gândim, um, au apărut încă de la începuturile Uniunii Europene. Um, um, salarizarea echitabilă a fost menționată în tratate încă din 1957 și, și chiar Uh, merge la convenții mai vechi. Domnul Kozlovski acum și apoi doamna Hirsch. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Vorbesc acum în numele colegi, mele, doamna Cleșlesca, care a fost raportor din numără și care n-a putut să participe la această parte a discuției. Um, opinia dumneavoastră este următoarea. Amendamentele înaintate um, nu fac decât să îmbunătățească acest aviz, acest document. Din păcate, unele repetiții nu puteau fi evitate, însă sper că în amendamentele propuse de doamna Zimmer vor consolida textul făcându-l mai transparent. Voi recomanda ca grupul meu politic să sprijine majoritatea amendamentelor. Problema acum uh, ține de prevederile legate de sancțiuni, sancțiunile pentru întreprinderi, pentru antreprenori. Aceștia deja trebuie să plătească sancțiuni atunci când o instanță um, hotărăște ca um, uh, la sesizarea unei uh, părți um, uh, care i s-au adus prejudicii și uh, poate că există și mai multe sancțiuni pe care le-am putea solicita și mai susțin de asemenea și implicarea mai mare a partenerilor sociale în ceea ce privește ideea promovării remunerării egale. Însă nu sunt convins că ar trebui să fragmentăm, să divizăm uh, fondul european social astfel încât acesta să se ocupe și de chestiunile legate de remunerare. Aș vrea să propun ca grupul meu să discute această nouă, noi propuneri legislative care ar putea să să fie înaintată de către Comisia Europeană. Doamna Hirsch și apoi doamna Harkin. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Zimmer pentru munca făcută. Acest subiect e unul cu care ne confruntăm în fiecare an și asta din cauza că încă nu am găsit o rezolvare. E ceva foarte trist în acest subiect. Cred că vorbim despre un uh, subiect foarte complex. Tocmai de aceea trebuie să avem în vedere întregul context. Cum se ajunge în această situație în care întotdeauna femeile ajung în uh, niște locuri de muncă care sunt prost plătite încă de la început? Așa că trebuie să intervină aici și domeniul sărăciei, pentru că de multe ori femeile ajung să sufere de sărăcie. Acum, despre salariile egale, remunerarea egală. Pentru mine, un factor important e faptul că femeile lucrează în sectoare precare și de aceea mai există și această diferență între bărbați și femei la nivel de sector. Așa că, economia, așa că în economie ar trebui să venim cu un sistem de stimulente. Din cauza schimbărilor demografice, tot mai țintite vor fi femeile. E ceva de ce companiile s-ar putea folosi. Trebuie să se ceară această egalitate în salarii. Există femei care sunt foarte bine calificate și care pot să ia asemenea decizii la nivel de companie. De aceea este nevoie de un sistem de stimulente la nivelul companiilor, acestea să fie interesate de femei bine calificate și să își dorească să existe această remunerație egală între bărbați și femei și trebuie să existe stimulente, nu doar sancțiuni. Mulțumesc! Doamna Harkin și doamna Cornelison. Mulțumesc! Vă prezint opinia doamnei Sirie Ovir în legătură cu uh, acest raport al doamnei Țimăr. Mă rugat să-i mulțumesc, în primul rând, doamnei Țimăr pentru munca sa devotată și pentru conținutul avizului său. De fapt, sunt niște comentarii de ordin general. Uh, Ehm, diferența de remunerare între bărbați și femei e într-adevăr foarte mare, însă, conform statisticilor disponibile astăzi, putem compara doar venitul brut salarial al bărbaților și al femeilor. Însă obiectivul nostru este să ajungem la o remunerare egală pentru lucrători bărbați și femei, pentru o muncă egală, pentru a minimaliza diferența de remunerare. De aceea vă rog să cereți statistici care să descrie diferența de remunerare între bărbați și femei care fac muncă egală de valoare egală. Ar trebui ca statele membre să prezinte statistici clare în acest domeniu și nu doar uh, venitul salarial brut. Sunt de acord cu amendamentele făcute și aș vrea să vă rog să-mi spuneți dacă acest lucru ne apropie de obiectivul dorit de a minimaliza diferența de remunerare între bărbați și femei, vă mulțumesc. Doamna Cornelisen Mulțumesc. Acest raport este în parte o reformare a unui raport efectuat în mandatul anterior, însă la care Comisia Europeană nu a reacționat. Atunci am ajuns în instanță cerând orientări și o acțiune legislativă mai puternică. Nici atunci nu au reacționat, însă între timp tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare și ne oferă un drept de inițiativă, e uh, corect că e limitat, dar există totuși și îl vom putea utiliza. Cred că suntem cu toții de acord în privința conținutului cu faptul că diferența de remunerare între bărbați și femei este îngrijorătoare, este foarte îngrijorător faptul că aceasta nu dispare, ba chiar se mărește în unele țări. E nevoie de mai multe măsuri și deci sper că uh, vor fi stimulate de acest raport. Am depus un singur amendament uh, este vorba de un amendament pentru a cere și mai puternic Comisiei Europene să reacționeze de data aceasta, făcând uz de dreptul de inițiativă, așadar sper că uh, va fi susținut și mulțumesc doamnei Zimmer pentru acest raport. Sper că ne veți susține amendamentul. Euh, madame la Doamna raportor are cuvântul. Ja, vielen Dank. Ich fange gleich bei Ihnen an, Frau Kollegin. Mulțumesc, voi începe exact de la dumneavoastră, doamnă Cornelison. Da, toate inițiativele, amendamentele sunt sprijinite, acelea care duc spre o, o eficiență crescută a încercării noastre de a îmbunătăți textul. Da, și nu am ajuns la sfârșitul răbdării în ceea ce privește comportamentul comisiei. Și eu am ascultat comisia la uh, reuniunea Comisiei FAM și am auzit care a fost discuția în legătură cu raportul doamnei Bauer. Sunt pentru un mod de lucru foarte precis și în acest uh, și în cazul acestui raport. Raportul este bine structurat și ne dă posibilitatea de a mai veni cu niște precizări, cu niște explicații lucrurile au stat așa de la început. Sunt pentru multe dintre aceste inițiative, multe dintre ideile care au venit. Am auzit cele spuse de doamna Hirsch, cred că da, e o idee foarte interesantă, e bine nu să spunem ne dorim sancțiuni, da, trebuie să existe și acestea, dar trebuie să introducem și un element pozitiv și să spunem, de ce să nu ne ocupăm de acele companii care sunt foarte active, știu care e responsabilitatea lor, care lucrează în acest fel și cred că da, ar trebui să fie recompensate asemenea companii. Ceva ce m-a uimit la început, dar probabil că e mai degrabă vorba de o neînțelegere în cele spuse de doamna Estrela. M-am uitat la amendamentele venite din partea S și D. Nu există niciun amendament la care trebuie să munciți împreună cu mine pentru un compromis. Trebuie să ne asigurăm că celelalte amendamente care merg în aceeași direcție sunt, uh, sunt luate în considerare astfel încât să avem o formulare comună. Amendamentele pe care le-ați depus nu pot fi transpuse unul la unul, pentru că ne dorim să avem un aviz al întregii comisii. Așa că trebuie să vedem ce cu ce e compatibil. Doamnă Harkin, ați avut o întrebare și anume cu cât avansăm prin intermediul amendamentelor spre rezolvarea problemei. Pot să vă spun că și în următoarea perioadă va, perioadă va trebui să ne ocupăm tot de același subiect. Însă, din punct de vedere al inițiativelor pentru femei, noi ne dorim ca acest subiect să fie unul public, deschis, să spunem că avem o părere în acest sens, așa că nu vom abandona Comisia și țările membre în acest subiect. Mulțumesc încă o dată pentru comentariile făcute. Săptămâna viitoare vom trimite o invitație în ceea ce privește amendamentele și vrem să ne asigurăm că mergem pe drumul cel bun. Vă mulțumesc! Merci. Mulțumesc. Pe baza compromisurilor elaborate vom mai putea o discuție în 26 martie și vom vota în 27, ceea ce va permite Comisiei FEM să primească avizul nostru și votul să ajungă la plenară în plenara mai 2. Aici am încheiat lucrările noastre și ne vedem la reuniunea noastră din 26-27 martie.